Good morning, colleagues. Um, we begin this morning with the debate. Bună dimineața, dragi colegi. Vom începe acum cu dezbaterea uh, cu privire la efectele atentatului de la Paris în prezența președinției Consiliului. La ultima reuniune deja am avut o, deci, o dezbatere extensivă în ceea ce privește atrocitățile de la Paris pregătindu-ne pentru Consiliul Extraordinar JAI din 20 noiembrie. Cu satisfacție vă spun astăzi că putem să facem un debriefing cu președinția luxemburgheză în ceea ce privește acel Consiliu Extraordinar, putând să ne uh, continuăm discuția și cu coordonatorul european antiterorism, care ni se va alătura. Mai întâi președinția luxemburgheză ca să ne vorbească despre Consiliul JAI și apoi dau cuvântul domnului de Kirchhoff de îndată ce va ajunge pentru a ne spune despre munca importantă ce are loc în lumina atentatelor de la Paris. Vom avea o dezbatere și o analiză și în cele din urmă voi da cuvântul comisiei. Vom avea alte schimburi de opinii cu privire la contraterorism și cu Interpol și Europol la reuniunile ce vor urma. Acestea fiind spuse, dau cuvântul domnului Ral Ubric de la președinția în exercițiu. Vă rog. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Um, merci. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult că ați dat președinției ocazia să prezinte pe scurt lucrările de la reuniunea extraordinară a Consiliului JAI din 20 noiembrie. Înainte de a intra în detaliu asupra lucrărilor, permiteți-mi mai întâi să subliniez partea simbolică a acestui Consiliu la o săptămână după atacurile teroriste din Paris. Acest Consiliu a servit în primul rând să demonstreze solidaritatea Uniunii Europene cu Franța și a arătat un, unitatea Uniunii față de aceste acte îngrozitoare. Și în acest context aș dori să subliniez de asemenea că Consiliul nu doar a reunit miniștrii de interne, ci și miniștrii de justiție. Cred că a fost un semnal important pentru a demonstra că justiția și internele, fiecare pe competențele sale, cooperează în totalitate în această luptă importantă împotriva terorismului. Consiliul a adoptat două seturi de concluzii, în primul rând legat de lupta antiterorism în sine. Aceste concluzii trec printr-o serie de măsuri, majoritatea dintre ele cunoscute, și pun accentul pe punerea în aplicare necesară a unei întregi serii de măsuri care au fost luate de Uniune. Primul element asupra căruia au insistat ministrii este adoptarea cât mai curând cu putință a directivei în ceea ce privește sistemul de registru cu datele pasagerilor. Uh, la un prânz, ministrii au discutat și cu președintele Parlamentului pe acest subiect. Un alt uh, aspect abordat în concluzii este reprezentat de armele de foc, controlul armelor de foc. Ministrii au salutat adoptarea unui regulament de execuție în ceea ce privește normele comune. Normele comune și au salutat faptul că Comisia a prezentat o propunere care dorește să revizuiască directiva privind armele de foc. Presupun că și Comisia va avea ceva de spus pe această temă după aceea. Apoi, în ceea ce privește consolidarea uh, controlelor la frontierele externe, Ministrii și-au asumat angajamentul de a moderniza până în martie 2016 sistemele de controle la frontierele externe, în special în ceea ce privește conectarea la bazele de date pertinente, în special cele ale Interpolului. În contextul crizei migratorii s-a uh, asumat angajamentul de a face controle de securitate sistematice ale fluxurilor care intră în Uniunea Europeană, în special cu utilizarea datelor existente în bazele de date ale Uniunii și ale Interpolului. Și în acest context, ministrii au uh, reiterat faptul că estimă că este necesar, acolo unde este cazul, să trimită echipe de intervenție rapidă de la Frontex. Aussi un appel des ministres à la Commission. Faimoasele Rabbit. De asemenea, uh, s-a discutat controlarea sistematică a resortisanților din Uniunea Europeană. Un alt aspect abordat de miniștri a fost schimbul de informații, în special un angajament din partea miniștrilor de a veghea ca autoritățile naționale să introducă în mod sistematic în SIS-2 datele legate de combatanții ă, teroriști prezumați, astfel încât aceștia să poată fi detectați cât mai bine cu putință atunci când intră în Uniunea Europeană. Apoi, ministrii și-au luat angajamentul de a pune în aplicare rapid și integral achiul de la prim. Apoi au salutat faptul că Europolul va lansa o rețea de lupt, europeană de luptă împotriva terorismului. Cred că și domnul director al Europolului a avut ocazia să vă vorbească despre asta săptămâna trecută. Doresc în special pe marginea acestui element al schimbului de informații să subliniez că într-adevăr a existat o unitate în sală care a spus că accentul trebuie să fie pus pe punerea în aplicare a angajamentelor pe care le avem deja. Și începând din această săptămână, Ministrii vor avea o dezbatere detaliată între ei în ceea ce privește starea de fapt a diverselor elemente din achi referitoare la schimbul de informații. <clears throat> Consiliul s-a plecat asupra finanțării terorismului, subliniind importanța jucată de celulele de informații financiare și solicitând Comisiei să vină cu propuneri pentru consolidarea și armonizarea competențelor acestor celule de informații financiare. La fel, uh, ministrii au invitat Comisia, care cred că o va face destul de rapid, să prezinte o revizie a cadrului penal, deci decizia cadru referitoare la lupta împotriva terorismului, pentru a transpune în dreptul Uniunii protocolul adițional al Convenției referitoare la prevenția terorismului a Consiliului Europei. Apoi, ministrii au invitat Comisia să accelereze aceste lucrări în ceea ce privește sistemul de informații asupra cazierelor judiciare, ECRIS, și extinderea acestuia la resortizanții din uh, țările terțe. Apoi, ministrii au adoptat un al doilea set de concluzii referitoare la radicalizare. Cred că și aici este o muncă importantă care s-a făcut. Comisia împreună cu președinția au organizat un colocviu pe marginea acestui subiect în octombrie și concluziile sale sunt fructul acestei, rodul acestei munci și de asemenea activității uh, Parlamentului European prin raportul doamnei Dati. Cred că este important să luăm măsuri împreună la nivelul Uniunii Europene în acest sens, deși știm că suntem într-un domeniu în care statele membre sunt la putere, sunt la conducere, pentru că ele se ocupă de gestionarea închisorilor și așa mai departe, care Um, țin exclusiv de competențele statelor membre, dar asta nu împiedică realizarea unei activități comune la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește formarea, finanțarea, um, organizarea unei rețele de practicieni și așa mai departe. Cred că este uh, important să subliniem aspectul preventiv în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Iată, domnule președinte, în câteva cuvinte, elementele esențiale ale lucrărilor uh, ministrilor de interne și de justiție săptămâna trecută, ca urmare a atentatelor de la Paris. Thank you very much, Mr. Birkin. Now we move then. Mulțumim foarte mult. Dăm acum direct cuvântul domnului de Kerkove pentru a ne vorbi despre măsurile antiterorism în urma atentatului de la Paris. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Voi încerca să fiu succint pentru că președinția deja a intrat în detalii în ceea ce privește măsurile întreprinse în urma atacurilor de la Paris. Voi zăbovi asupra mai multor aspecte. Evenimentele recente, nu doar de la Paris, ci și de la Ankara, unde 230 uh, sau 240, unde au murit mai mulți oameni în Sinai, unde au murit oameni la Beirut, după ce au murit oameni la Paris. Deci toate aceste lucruri ne arată că poate există o schimbare a strategiei Daesh. Până acum, uh, ISIS s-a axat pe construirea califatului, fără a-i uh, viza pe membrii coaliției. E un semn de slăbiciune? Eu așa cred. Daesh dintotdeauna a încercat să uh, își manifeste victoria atrăgând noi luptători și noi sume de bani, dar de data aceasta presiunea coaliției a avut un impact. Nu suficient, dar a avut un impact în Raqqa și în jurul Raqqa, astfel încât Daesh a încercat să-și caute succesul în altă parte, în străinătate. Europa, într-un fel, se confruntă acum cu trei mari provocări. Odată, la nivel colectiv, cu Parlamentul, Consiliul și Comisia, trebuie să arătăm cetățenilor că noi suntem în măsură să oferim securitate cetățenilor. În al doilea rând, trebuie să facem tot ce ne stă în putință, în așa fel încât procesul de integrare să rămână în picioare, cu libera circulație a cetățenilor și cu Schengen. Și în al treilea rând, să facem tot posibilul pentru a nu face niciun fel de legătură între migrație și terorism. E o legătură toxică. Pentru asta se impune ca noi toți să dăm dovadă de hotărâre, pragmatism și acțiune. Și acțiune la fața locului, nu doar în cuvinte. De aceea, acum, președinția, Comisia și Consiliul încearcă să meargă în această direcție. De fapt, ne-am îndreptat în această direcție în ultimele luni deja. Punctul de referință pentru noi este declarația de pe 12 februarie uh, în urma atacului de la Charlie Hebdo. Este declarația șefilor de stat și de guvern în care se cere să ne îndreptăm în trei direcții principale. Odată, un răspuns represiv clasic, care a fost foarte bine descris de colegul meu, cu munca de prevenție soft și cu munca externă, în așa fel încât să vedem ce se întâmplă în regiunea MENA, în Balcanii Occidentali și Turcia Occidentală. Foarte pe scurt, vreau să mă refer la răspunsul represiv. Sentimentul la vremea respectivă a fost că măsurile din februarie trebuiau implementate mult mai repede și um, mult mai clar. Pentru că decizii existau deja. Două aspecte sunt aici importante. Statele membre lucrează suficient de bine pe baza de date pe, și pe platforma pe care o avem, folosesc aceste instrumente la maximum și, în al doilea rând, suntem suficient de, suficient de eficienți la frontierele externe. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat la Paris, trebuie să ne dăm seama că răspunsul nu este 100% da. Așa că, la Consiliu, vinerea trecută și vinerea aceasta, se va discuta, s-a discutat și se va discuta, va exista un exercițiu de confruntare și vom evalua modul în care, într-adevăr, statele membre populează baza de date, dacă au conexiunile electronice necesare, uh, cititoarele de pașaport și așa mai departe. Până acum, cea mai relevantă bază de date este SIS, Sistemul de Informații Schengen. Însă, lucrurile nu sunt chiar în negru și alb, și în ultima perioadă efortul a fost acela de a convinge uh, serviciile secrete să participe la SIS și să distribuie acolo datele pe care le au despre luptătorii străini. Suntem pe drumul cel bun și deja unele state membre au făcut tot posibilul pentru a alimenta uh, SIS în baza articolului 36 cu 3 cu privire la date despre securitatea națională. Același lucru trebuie să se întâmple și la frontiera externă, atunci când are loc un, o verificare de securitate. Dacă se verifică odată un pașaport, trebuie să vedem dacă nu cumva este un document furat, înregistrat la Europol sau Interpol, cea mai bună bază de date din lume pentru toate pașapoartele furate, falsificate, iar colectarea aceasta de date trebuie să fie sistematică. Și în al treilea rând, să convingem pe toți actorii să apeleze la Europol. S-a creat ECTC, o platformă pe care ne-o dorim pentru a optimiza și crea un instrument de mobilizare pe viitor. Acolo pot fi uh, mobilizate mai multe instrumente. CENA, mm, cu privire la un schimb confidențial de informații, uh, mai multe puncte focare, mm, cu privire la traficul de persoane, cu privire la traficul de arme și TFTP, care rămâne în continuare un instrument foarte, foarte util. Directorul Europol a și spus că după atentatele de la Paris a oferit uh, mai multe informații prețioase autorităților din Franța. Mai sunt și alte instrumente, cum ar fi unitatea pentru uh, internet, uh, unitatea pentru combaterea ciberterorismului. Noi vrem, într-adevăr, să avem un centru de excelență în ceea ce privește contraterorismul și am convingerea că statele membre vor utiliza din ce în ce mai mult acest sistem. Mai trebuie să menționez două elemente Nici nu mai are rost să insist pe nevoia de a avea un PNR eficient. S-a bătut deja pampiuă pe acest subiect. Și apoi avem uh, declarația șefilor de stat și guvern din februarie care cere serviciilor de securitate să își uh, intensifice cooperarea, să o consolideze se întâmplă nu doar din februarie, ci de ani de zile încoace, dar cu atât mai mult e important în acest an. E un grup pe contraterorism care lucrează în afara cadrului european, pentru că așa ne, numai așa ne permite tratatul, iar acolo schimbul de informații s-a intensificat. La fel și activitățile comune. Atât despre primul subiect. Acum, despre frontierele externe. Raul a vorbit deja despre acest subiect. Vreau să adaug doar câteva aspecte. E o îmbunătățire semnificativă reconcilierea celor două lumi, lumi care nu se întâlneau prea des. Noi suferim de schizofrenie instituțională, fiindcă de 15 ani încoace facem uh, gestionarea frontierelor uh, pentru migrație și azil în baza a ceea ce ne oferă la filonul întâi uh, tratatul cu metoda comunitară și apoi printr-un alt tratat avem lupta împotriva criminalității organizate. Și, practic, am îngreunat uh, congruența dintre cele două lumi. Susținem că la frontieră ar trebui să gestionăm fluxul de migrație și în același timp să oferim siguranță. Și totodată Frontex, în momentul în care adună date relevante, în momentul în care se face un debriefing despre un solicitant de azil, automat există multe informații utile care pe noi ne-ar ajuta să combatem traficul de ființe umane și criminalitatea organizată și legătura acestor elemente cu terorismul. Acest lucru se întâmplă acum încet încet, cu miniștrii care cer Europol și Frontex să facă un schimb de date de la 1 ianuarie încoace. Dar mai întâi uh, trebuie să existe un aviz favorabil în acest sens. Miniștrii au fost de acord să trimite mai mulți ofițieri, uh, of, ofițeri uh, de poliție în acele uh, hotspots, iar acolo unde fluxul migraționist este masiv, să existe și instrumente electronice necesare, cu cititoare de pașaport, cu conexiune electronică cu Interpol și cu utilizarea de Rabbit. Aceasta este o schimbare față de ce a fost în trecut. Bineînțeles că trebuie să respectăm pe de-a întregul temeiul juridic, fiindcă nu vrem să estompăm în niciun fel politicile, nu vrem să amestecăm combaterea criminalității cu azilul, dar să dăm dovadă de pragmatism, indiferent ce s-ar întâmpla. Celelalte elemente au fost perfect explicate de colegul meu Raul. Comisia va amenda decizia cadru cu privire la terorism pentru a implementa Consilia 21, eh, mă scuzați, decizia Consiliului 21 pe 78. Vrem de asemenea să avem și dovezi digitale. E frumos să spui că îi vei trimite pe toți la închisoare, dar dacă n-ai dovada infracțiunii, n-ai cum să garantezi acest lucru. Ai persoane reținute, însă n-ai garanția că acestea vor ajunge la închisoare. E nevoie de dovezi solide pentru a da o sentință în acest sens, dar e greu, pentru că noi nu lucrăm cu regimul Assad, noi nu suntem în Siria și adesea trebuie să ne bazăm pe interceptări, pe e mail pe orice putem pune și noi mâna. E greu, fiindcă mare parte din dovezile digitale sunt uh, în cloud, în nor, în SUA și nu ne permitem să așteptăm 8 luni de zile până să putem pune mâna și noi pe aceste dovezi. Acesta este 8 luni este un termen optimist. Trebuie așadar să începem să investim în uh, îmbunătățirea acestui domeniu. Totul este foarte juridic, dar este foarte critic, implică uh, întreprinderile de internet și guvernul SUA și trebuie să progresăm. Această activitate va fi continuată pe timpul președinției olandeze. Pentru mine, un alt aspect important este reabilitarea. Salut conferința organizată de uh, Consiliu cu ministrii justiției și cu doamna comisar Iurova. Avem nevoie de programe robuste de reabilitare și nu suntem deloc avansați la acest capitol. Trebuie să găsim o alternativă la închisoare, o alternativă la procedurile penale pentru cei care nu sunt chiar pătați de sânge și care au o dorință reală de a se întoarce la o viață normală. Apoi sunt și cei care într-adevăr ajung la închisoare. Dacă nu suntem echipați cu un program de deradicalizare serios în închisoare, acești oameni vor ieși după ce își vor fi ispășit uh, sentința și mai radicalizați. Deci este în interesul nostru să avem un asemenea program. În ceea ce privește programul SOFT, cred că Olivier se va referi la ce s-a întâmplat în ultima vreme la comisie. Am investit 25 de milioane într-un centru de excelență. Este o poveste de succes cu rețeaua de radicalizare. Din ce în ce mai mult, terțele state ne cer ajutorul la acest capitol. Dar mai întâi, bineînțeles, trebuie să sprijinim statele membre. Mai e o altă inițiativă pe care Comisia a sprijinit-o. Este vorba de echipa de comunicare pentru comunica, echipa de comunicare pe strategie, o echipă de consiliere, care iarăși e o poveste de succes. Cel puțin jumătate din statele membre au fost uh, ajutate pentru a-și îmbunătăți uh, strategia de comunicare am încercat să capacităm vocile moderate din uh, societatea civilă, în așa fel încât să contracareze firul narativ al Daesh și Al-Qaeda în Siria. Și, bineînțeles, vrem să construim pe această inițiativă. Apoi avem un forum cu companiile de internet, dar îl las pe Olivier să vă vorbească despre asta. Comisarul Avramopoulos în această joi, seara, organizează o reuniune pentru lansarea forumului cu companiile de internet. Este foarte important să găsim un uh, rezultat concret în ceea ce privește ce e de făcut atunci când trebuie înlăturat uh, conținut de pe internet, când trebuie închisă o pagină de internet, de exemplu. Mai sunt însă atâtea și atâtea de făcut. Vă amintiți uh, declarația din februarie, unde se stipula nevoia de a vorbi despre contraterorism pretutindeni la cultură, educație, locuri de muncă. Comisia depune eforturi și în acest sens și cred că comisarul Navracici va face o comunicare în acest sens în viitorul apropiat. Personal, sunt pentru lansarea unui proiect emblematic. Mă gândesc, de exemplu, la ceea ce a făcut în urmă cu câteva luni președintele Obama, când uh, a lansat un program de schimb virtual, în așa fel încât un milion de americani și un milion de arabi să fie în legătură unii cu alții pentru un an de zile, să aibă cursuri similare cu aceiași profesori. Este incredibil cât de bine sunt înlăturate astfel stereotipurile. De ce nu facem și noi la fel? Pentru că copiii, tinerii din ziua de azi, sunt actiați după internet și cred că așa este cel mai bine să construim punți de legătură și să avem reabilitare în același timp. Cu privire la activitatea externă, doamna Mogherini, înalta reprezentantă cu SAE, este foarte angajată, după cum sunt și eu, pentru a consolida uh, parteneriatele pe contraterorism cu țările la sud de Mediterana. Lucrăm foarte mult cu Tunisia în acest sens și este o abordare pe care o vrem cu noi toți, noi toți Comisia, SAE, în așa fel încât să existe instrumentele necesare în statul respectiv, să se poată face față provocărilor și să existe un răspuns echilibrat. La fel vom face și cu Iordania, și cu Turcia, și cu toate țările de, de la Mediterana. Avem uh, atașați contra terorism în cele șapte țări MENA și vom extinde această rețea. Vom lucra și pe siguranța aviației, contrafinanțarea terorismului, siguranța frontierelor și o mai bună integrare internă și externă. Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Mulțumim, domnule de Cărcove, și acum domnul uh, Olivier de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte, nu voi repeta prezentarea extrem de aprofundată a colegilor mei anteriori. Poate să vă dau mai multe detalii în legătură cu propunerile noastre din următoarele luni și săptămâni, zile și săptămâni. Gil a menționat uh, sistemul de excelență, care este operațional din octombrie, va fi extins cu angajați permanenți și va avea grupuri de lucru noi, inclusiv unul pe educație, unul, unul pentru tineret, familie și comunități, pentru a uh, identifica uh, semnele timpurii ale radicalizării și pentru a le rezolva, pentru că nu închisoarea este soluția. Formul IT va fi lansat în această zi de joi, poimine, filosofia inițiativei este să ne angajăm într-un dialog structurat cu industria pentru a avea susținerea și cunoștințele lor pentru a construi o, uh, un mesaj contra, care să contracareze radicalismul. Bineînțeles, uh, comunitățile și trebuie să facă acest lucru pentru comunități, pentru membrii comunităților înșiși. Așadar, eh, am constatat o angajare și am dorit să mm, stabilim o listă de acțiuni concrete. Skag Uh, Strategic Communication Advisory Group. Uh, sperăm că va fi lansat uh, curând. Nu are nimic de a face cu informațiile sau cu aplicarea legii. Este vorba de experți în comunicare, este vorba de acei spin doctors care ajută guvernele și actorii privați să își gândească politica de comunicare. Ceea ce s-a decis săptămâna trecută, două lucruri în legătură cu armele de foc. Mă întristează să spun că armele de foc, în special mitralierele de război și explozibili, vor rămâne probabil uh, armele teroriștilor din Europa, pentru că sunt relativ ușor de procurat și relativ ușor de manipulat comparativ cu alte arme. Din acest motiv, săptămâna trecută am propus uh, o, un regulament uh, uh care să armonizeze deactivarea armelor de foc. Este prea ușor și uh, state membre nu aplică aceleași standarde, standarde tehnice. Dacă te duci la un Uh, magazin de arme vechi și cumpere un Kalashnikov dezactivat, este ușor câteodată să reactiveze această armă. Deci vrem ca toate statele membre să aplice aceleași standarde tehnice și juridice pentru a ne asigura că odată ce o mitralieră a fost dezactivată, scoasă din, scoasă din uz, uh, este imposibil ca aceasta să fie uh, reutilizată din nou. În momentul de față, legislația existentă privea cum să se pună pe piață și să se asigure libera circulația bunurilor, inclusiv a armelor. Însă asta era mai mult pentru vânătoarea sportivă însă, ce deci exista o, un aspect de piață internă. Acum am injectat un component care ține foarte mult de securitate. Directiva, în momentul în care va fi publicat proiectul, conține controle mult mai stricte și criterii mult mai stricte în legătură cu permisul de portarmă. Bineînțeles, echipamentul militar va fi interzis, însă unele arme de vânătoare sunt chiar mai puternice decât calașnicovurile. Dacă mergi în Africa să vânezi animale de dimensiuni mari, folosești arme de calibru mult mai mare care pot să fie cumpărate chiar aici într-un uh, magazin obișnuit de arme și au și un mod semi-automat. Deci vom examina și acest lucru. Mâine, dacă totul merge după cum s-a prevăzut, Comisia va propune un nou plan de acțiune în legătură cu armele de foc și explozibili. În acest uh, pachet vom avea măsuri legislative și non-legislative pentru a avea o mai bună trasabilitate și un mai bun control pentru a lupta împotriva pieței negre și zonele gri aceste târguri de arme de foc vechi pentru colecționari și amatori. La aceste târguri există anumite zone gri pe care vrem să fie acoperite. Vrem să interzicem vânzarea de arme și de componente pe internet. Poți să uh, comanzi uh, o armă sau un component, dar după aceea trebuie să-ți arăți uh, cardul de identitate în momentul în care preiei pachetul. De asemenea, explozibilii care au fost folosiți la Paris uh, au fost făcuți din uh, surse, din precursori destul de ușor de cumpărat. Ceea ce înseamnă că legislația noastră în legătură cu precursorii, cu substanțele inițiale pentru pregătirea explozibili, explozibililor, eh, nu, legislația nu este suficient implementată, că statele membre nu au făcut suficient. Acest regulament trebuia să fie revizuit și modificat în 2017. Vom urgenta această revizuire pentru a consolida controlele, interdicțiile și pentru a introduce noi uh, Uh, substanțe pe lista de substanțe interzise. Sunt substanțe care pot să fie procurate din sectorul cosmetic sau de grădinărit. În ceea ce privește directiva, mâine, conform planului, Comisia va adopta un nou act legislativ care va notifica uh, decizia cadru existentă pentru uh, rezoluția Consiliului și a Consiliului Europei. Vom uh, alege o singură directivă în ceea ce privește criminalizarea în 2002, uh, a fost modificată în 2008 Ehm, în ceea ce privește călătoriile și antrenamentul pasiv al teroriștilor străini, finanțarea și orice fel de susținere a acestor călătorii în scop de antrenament terorist. Acest lucru va fi decis în comun, veți vedea textul eh, foarte în curând, mâine se prevede public, publicarea lui. Am fost însărcinați de către miniștri să examinăm ce putem să facem împotriva finanțării teroriste. TFTP um, sunt uh, utilizate în anchetele în curs în uh, Franța și în altă parte, așadar acest, această rețea este foarte uh, utilă, dar nu este suficientă. Sunt acum Încercăm să cartografiem toate instrumentele financiare pe care le, avem la dispoziție și pe care nu și unde putem să acționăm în plus. Aici mă refer, de exemplu, la următoarele întrebări. Dacă trebuie să reformăm regulamentul de control al fluxurilor de uh, transfer, uh, fluxurile de fonduri ce facem în legătură cu monedele virtuale, Bitcoin și altele, cum privim spălarea de bani. Avem o revizuire a directivei spălării de bani, însă spălarea de bani însă nu a fost uh, considerată un delict penal. Trebuie să facem acest lucru, poate. După aceea, uh, este necesar să depunem o propunere pe articol, articolul 75 al tratatului pentru a îngheța activele. Odată ce s-a identificat o asociație teroristă sau uh, un individ, uh, să se acționeze uh, sau nu. Doar șase sau șapte state membre au uh, instrumente juridice corespunzătoare în ceea ce privește confiscarea și um, acest lucru durează, deci până când se pune în mișcare mecanismul, banii deja au dispărut. Mai există chestiuni tehnice pentru a avea un sistem proporțional care să nu afecteze sistemul existent în statele membre și să fie compatibil cu sistemul de înghețare a activelor ONU. Așadar, în momentul actual, ni se cere o cartografiere pentru a identifica uh, soluții potențiale. Pentru a încheia, Comisia va adopta, dacă totul merge conform planului, în data de 5 decembrie, în data de 15 decembrie va aproba pachetul cu privire la frontierele inteligente. Vom examina și o modificare uh, țintită al sistemului SIS, uh, sistemul de informații Schengen. Vom urgenta și modifica proiectul ECRIS pentru rezistarea uh, informațiilor penale, care este puțin folosit care vizează schimbarea de caziere, în special pentru resortisanții din statele terțe. Dacă ai pe cineva în față care a fost condamnat pentru un delict terorist, tu nu cunoști acest lucru, lucru și vrem să existe această informație. În ceea ce privește schimbul de informații, pe lângă ceea ce a spus Gil, mai avem și decizia de la Prüm, care obligă statele membre și agențiile de aplicare a legii să facă schimb de date ADN, amprente digitale și înmatriculare. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat la Paris, aceste informații ADN, amprente digitale și înmatricularea autoturismelor ar fi fost critice pentru a-l opri pe acest individ să intre și să iasă din Franța. Aceste informații există, însă nu sunt folosite. Sistemul există, dar nu este folosit la, la potențialul său complet. Avem, după aceea, o problemă serioasă. Am mai spus acest lucru în trecut. Uh, asistăm la o schimbare a modalității de acțiune a grupurilor teroriste, teroriste. În urmă cu câteva decenii, se vorbea de, se atacau simboluri ale statului. Acum se atacă țintele soft, este vorba de asasinate în masă, uh, trenuri, maratoane, muzee, concerte, toate aceste întâlniri pot să fie atacate. Uh, vara trecută s-au primit instrucțiuni din partea liderilor islamiști că dacă nu poți să mergi la califat, Eh, trebuie să lupți în jihad acolo unde ești și poți să o faci prin orice modalitate posibilă, cu cuțitul, cu arma, eh, prin asasinate în masă și știm că aceste instrucțiuni au fost distribuite în propaganda ISIS. Deci acum lucrăm de aproape și o facem de câțiva ani cu forțele de securitate și agențiile speciale ale statelor membre pentru a face schimb de bune practici în legătură cu asigurarea țintelor soft, cum ar fi partea de non aviație aeroporturilor, evenimente publice, am făcut câteva teste pe trenuri. Toate aceste lucruri continuă și trebuie să avem un manual de orientări pentru practicanți dat fiindcă resursele polițienești sunt limitate, cum putem să maximizăm eficiența forțelor noastre fără a crește modalitățile și fără și cum să putem proteja țintele soft în spațiile deschise și adunări. Vă mulțumesc foarte mult, ați ridicat uh, foarte multe întrebări, avem foarte mulți vorbitori, ați menționat decizia de la Prum. Uh, aceasta permite schimbarea ADN, datelor ADN. Majoritatea statelor membre nu folosesc acest sistem. majoritatea statelor membre nu au implementat regulamentul în legătură cu activitățile teroriste. Deci este problema Mm, implementării pe lângă legislația nouă care este necesară. Există o problemă cheie a non-implementării și sunt sigur că colegii vor menționa acest lucru. Începem cu doamna Holmeier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante. Am foarte multe întrebări. Mă gândesc că nu sunt singura. Mai întâi în ceea ce privește schimbul de informații între statele membre. E prioritară atitudinea aceea care face ca statele membre cu organizațiile lor uh, secrete, cu poliția, să fie atât de reticente în a discuta cu ceilalți despre ce e vorba, de fapt, de neglijență sau uh, există o prelevare relevantă de uh, date? Cum se ajunge la această situație? se mai spune că, de fapt, nu se face un schimb de informații pentru că e vorba de protecția datelor cu caracter personal. Și de-ar fi așa, atunci vă rog frumos să fim ținuți la curent, pentru că până acum eu n-am aflat concret care sunt problemele și dacă există aceste probleme, de ce. Cu privire la Eurodac, mi s-a spus că nu există o comparabilitate a datelor, însă, din ce am înțeles eu, Frontex vrea ca împreună cu Europol să ceară un schimb de anumite date între statele membre. Mă interesează să primesc detalii, pentru că dacă într-adevăr se ajunge aici, atunci ar trebui să fim și noi informați în așa fel încât Parlamentul să poată discuta ca lumea despre aceste subiecte. Câteva întrebări în ceea ce privește cooperarea cu Tunisia, Iordania și Turcia, precum și anunțul Comisiei cu privire la Uh, preluarea de informații cu privire la infracțiunile din aceste state în baza de date. Cum se va concretiza această cooperare și dacă într-adevăr preluăm acele fapte penale, să vă dau cazul Turciei. Acolo se prevăd fapte penale care în Uniunea Europeană țin de fapt de libertatea de exprimare, cum ar fi uh, interdicția de a demonstra, sau uh, dacă într-adevăr te întâlnești pentru a protesta, automat ești uh, lovit sau ce se întâmplă cu atacurile teroriste, cu crimele, cum sunt uh, încadrate aceste fapte penale și cum va fi concretizată colaborarea în acest sens. Cu privire la materialele explozibile, am avut mai multe dezbateri, de exemplu, cu privire la droguri. Mi se pare că e nevoie de o înregistrare mult mai clară a uh, Uh, acestor substanțe, iar uh, înregistrarea obligatorie trebuie să dea trasabilitate. Ne vom axa pe acest uh, lucru sau care este orientarea noii reglementări? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Birgit Zippel. Thank you very much, Chair. I also have a lot of questions and Mulțumesc eu am multe întrebări și observații, dar mă voi concentra pe cele mai importante. În primul rând, dacă după ce am ascultat pe cei trei vorbitori, înțeleg că în sfârșit există o înțelegere că doar dacă, uh, că dacă acționăm doar la nivel național, nu rezolvăm nimic. Statele membre trebuie să înțeleagă provocările actuale și anume că soluțiile naționale singure nu funcționează. Însă se pare că în acest domeniu statele membre insistă asupra suveranității naționale. Am citit un interviu din 2012 al uh, fostului cancelar german Helmut Schmidt care spunea că nu mai există suveranitate națională pentru că suntem legați de acorduri internaționale, sunt, cooperăm cu statele membre și uh, provocările actuale sunt prea mari însă statele membre se comportă ca și cum ar fi responsabilitatea lor și chiar și înăuntru Germaniei diversele autorități nu colaborează și nu fac schimb de informații. Așadar, întrebarea ar fi cum putem să îmbunătățim situația. Există instrumentele, am auzit de mai multe ori că acestea există, dar nu sunt folosite. Aceasta mi se pare că este problema principală și s-ar putea să fie o problemă și pentru PNR-ul viitor, pentru că îl, vorbim, îl numim PNR-ul Europei, însă va fi vorba de 29 de sisteme diferite. Va fi o, diferit, o directivă europeană și 29 de sisteme naționale unde autoritățile naționale vor decide criteriile, ce să se examineze și până acum uh, nu este deloc sigur că schimbul de informații va fi obligatoriu, deci trebuie să examinăm și acest lucru. În ceea ce privește utilizarea instrumentelor existente, trebuie să vedem cum putem să utilizăm mai bine uh, instrumentele deja existente. Avem SIS, avem, SIS, avem API care există, în care există numele și detaliile zborurilor, avem uh, echipe comune de anchetă și de ce se pare că este atât de ușor să cumperi tot felul de arme în interiorul Europei. Adică, în primul rând, aceste persoane, aceste arme intră în Europa, uh, armele pot să fie cumpărate în gări și mi um, s-a spus, da, nu știu, mm, pe mine am, am fost întrebată, dar nu știți că se pot cumpăra arme la gara X sau Y. Așadar, avem o problemă majoră aici atunci când controlăm uh, granițele externe. Eu consider că este vorba de o uh, admin... de ceva ceea ce trebuie să facem împreună, este vorba de controlul uh, frontierelor și nu închiderea frontierelor. Însă ce spunem atunci când uh, spunem că este o sarcină comună europeană? Nu toate statele membre sunt dispuse să spună uh, că vă dăm dispozitivele tehnice sau fonduri pentru a vă asigura că granițele externe sunt controlate. Nu putem să lăsăm lucrurile doar uh, asupra statelor care au o graniță externă. Trebuie să fie o sarcină comună europeană și mă îngrijorează faptul că statele membre nu au alocat fonduri cum s-a promis Uh, sistemului ONU pentru refugiați, nu au acordat bani pentru fondul fiduciar pentru Africa, acum se gândesc să dea bani Turciei sau altor state, când se, vor, se va acționa pentru aceste scopuri foarte bine stabilite? În zonele Schengen și controlul cetățenilor comunitari ar fi necesar dacă ne-am asigura că, în primul rând, orice alt instrument uh, ar fi folosit la perfecție. Deci, mai trebuie să lucrăm în ceea ce privește împiedicarea terorismului, de radicalizarea, contrabalansarea mesajelor teroriste în uh, domeniul digital. Da, avem nevoie de acest lucru și sper că vom lucra în mod coerent, nu doar acum că au avut loc uh, atacuri teroriste sau chiar urmează atacuri teroriste, să lucrăm pe prevenție și ca cetățenii noștri să se simtă parte a societății noastre și să nu acționăm doar în Parlament și la Comisie, ci și la statele membre. Doamna Stevens. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În numele lui Timothy Kirkhope de la ECR, în ceea ce privește necesitatea ca statele membre să prioritizeze aceste măsuri de implementare, da, avem nevoie de mai multe instrumente, dar trebuie uh, și să profităm mai mult de instrumentele existente, inclusiv de partajarea de informații. De asemenea, deși trebuie să avem măsuri pentru a trata problemele activităților teroriste, cel mai important este să combatem radicalizarea la nivelul de bază. Ați menționat, Ren, dar uh, statele membre trebuie să facă mult mai mult. Vom vedea o propunere pentru un TFTP european? Este un lucru dorit de statele membre? Vorbim despre nevoia unui control mai uh, ferm la frontierele externe, dar ce altceva plănuim pe lângă Frontex? Ar trebui să ne așteptăm la o nouă propunere privind frontierele inteligente? Și acum, în numele delegației uh, can have added value in the NVA, trebuie să spun că uh, acest uh, modus operandi transnațional al atacatorilor trebuie contracarat într-un mod comun. Și cetățenii europeni se întreabă de ce nu s-a făcut nimic după uh, atentatul de la Charlie Hebdo. Să ne uităm la um, registrul uh, european cu numele pasagerilor, care este blocat uh, din cauza domnului Guy Verhofstadt, care a dat uh, în mod greșit vina pentru atentatele la Paris pe serviciile secrete. Cred că problemele țin de acest parlament. N-ar trebui să mai arătăm cu degetul pe alții. Și atunci vă solicit să dăm dovadă de curaj politic și să lăsăm deoparte dogma uh, politică, mai ales atunci când vorbim de apocalipsa uh, protecției datelor. Da, avem nevoie de uh, protecție, dar avem nevoie și de progres. Mulțumesc, doamna Wickstrom. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, mai întâi vreau să vorbesc cu coordonatorii. Da, um, să știți că e foarte interesant să vă ascult. Am mâncat toată lumea sârmă ghimpată la micul dejun? Eu am o întrebare foarte specifică um, pentru comisie legată de noua propunere uh, controlul armelor de foc. După cum știți, există mulți vânători activi în uh, Uniunea Europeană, mulți în uh, Suedia, mai ales în nordul țării, acolo unde m-am născut și eu, uh, ei folosesc uh, arme în mod legal uh, cu controle foarte stricte din partea autorităților de poliție. Și acum, în ultimele săptămâni, am primit un număr, nu pot să vă spun câte, dar multe întrebări Uh, din partea acestor uh, vânători suedeze extrem de îngrijorați care se tem că noile reguli ale Comisiei le vor pune probleme, deși ei sunt cetățeni care respectă legea, care folosesc arme uh, obținute legal și că această propunere nu va rezolva problema mai serioasă și anume cantitatea uriașă de arme ilegale care este adusă în statele membre prin diverse mijloace. Deci, întrebarea mea simplă pentru dumneavoastră este ce vreți să le spun acestor cetățeni? Puteți să-i asigurați că propunerea comisiei va fi proporțională și eficientă și va rezolva problema acestor arme ilegale în timp ce uh, va lăsa vânătorii în plata lor să-și uh, continue activitățile? Okay, thank you. Mulțumesc. Urmează doamna Sargentini. Not so worried about us. Eu nu sunt așa de îngrijorată pentru vânători. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. I-am auzit pe cei trei invitați vorbind despre controlele la frontieră pentru a clarifica cine intră în Uniunea Europeană. Dar dacă ne uităm la atacurile teroriste din ultimii 10 ani din Europa, teroriștii erau crescuți acasă. Știți și dumneavoastră asta știm și noi asta și nu v-am auzit uh, spunând nimic despre ce putem face atunci când părinții bat la ușă și uh, Uh, la ușa tuturor și spun uh, cred că copilul meu o să plece în Siria. Vorbim despre uh, influx, dar uh, cred că ar trebui să vorbim și despre uh, fluxul spre exterior. Cum ne asigurăm că tinerii noștri nu devin extremiști, nu ajung în zone extremiste și nu pleacă pentru a face probleme în alte părți. Da, se întorc și uh, provoacă atentate aici, dar uh, ar, ați putea să intrați un pic în detalii aici în ceea ce privește directiva privind uh, spălarea de bani. Cred că a fost publicată în iulie. Eu sunt raportorul pe acest dosar, am negociat până în Crăciunul trecut, s-a publicat în iulie. Și aș vrea să am mai multe detalii legate de uh, ce credeți că îi lipsește și ce putem, ce putem face uh, în legătură cu faptul că statele membre vor fi obligate să aplice această legislație de-abia în 2017. Plus, există probe științifice care arată că teroriștii din statele occidentale uh, au uh, fonduri uh, la, la discreție și vreau să știu cum vom trata această problemă. Pentru că ar trebui să ne uităm la firmele fantomă uh, europene care adăpostesc bani proveniți din uh, petrolul din Orientul Mijlociu. Deci aș vrea să știu ce vă lipsește din uh, directiva numărul 4 împotriva spălării de bani. Care sunt statele membre care Uh, nu s-a ocupat de uh, cooperarea polițienească în ultimii ani. N-a fost Franța, n-a fost Italia, n-a fost țara mea. Uh, cu toții am renunțat la activitățile normale de poliție și acum ascultăm un specialist în ceea ce privește contraterorismul care vorbește despre nevoia de educație și nevoia de locuri de muncă și asta mă pune pe gânduri. Uh, și am senzația că ascult pe cineva care știe ce ar trebui făcut, dar nu înțelege de ce nu am făcut-o până acum. Uh, ați vorbit despre rețeaua pentru uh, conștientizarea radicalizării și ați spus că funcționează din octombrie. Da, da, n-a funcționat foarte eficient pentru că nu mai aveau fonduri și nu vă hotărați uh, cui să acordați uh, licitația. Deci, cred că asta este deja o rușine. Și o ultimă observație, domnule președinte. După Riga, statele membre au promis foarte multe și până la urmă nu s-a făcut nimic. Iar mesajul pentru noi este vă rog să uh, acceptați cât mai rapid un uh, PNR european pentru că este eficient în prinderea teroriștilor putem reveni la mesaj, să spunem, uh, faceți ceea ce ați promis, aveți grijă de cetățenii noștri și aveți grijă de cei care se radicalizează aici și pleacă spre Siria? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Intveld! Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, aș vrea să reacționez față de ceea ce a spus colega mea să subliniez că nu există un blocaj. Negociem la PNR, eu negociez în numele ALDE și nu apreciez fapta, faptul că introduceți dezbat, uh, politica belgiană în această dezbatere și nu spuneți adevărul. M-aș fi așteptat la lucruri mai frumoase din partea dumneavoastră, ca să fiu sinceră. Hai să încetăm cu minciunile. Este o minciună că Parlamentul blochează PNR-ul. Punct. Acum, în ceea ce privește prezentările de 50 de minute uh, pe care le-am avut de la domnii de la podium, întotdeauna mi se pare foarte ciudat, pentru că nu știu niciodată cine ne vorbește. Președinția luxemburgheză, bun, da, apoi domnul de Kerhoven vorbește tot în numele Consiliului. Cu cine vorbim, de fapt? Deci acest proces este foarte bizar din punctul meu de vedere și uh, nu înțeleg declarațiile domnului de Kerhoven în uh, media care acuză tot Parlamentul European că blochează luarea unei decizii, în special în ceea ce privește PNR-ul. Cred că dacă vorbim despre apărarea democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale împotriva terorismului, poate ar trebui să uh, acordăm mai mult respect democrației parlamentare. Am multe întrebări. Haideți să începem cu PNR-ul. În primul rând, este interesant că oamenii spun că a fost blocat sau amânat prea mult timp, pentru că Parlamentul ăsta a iurit, are tot felul de uh, îngrijorări uh, stupide legate de um, protecția datelor cu caracter personal. Dar vă reamintesc că astea sunt drepturi fundamentale. Uh, Uh, existente în cartea Drepturilor Fundamentale. Deci nu sunt uh, prostioare din astea așa uh, superflue, ci sunt incluse în tratate dreptul la viață, um, interzicerea torturii și așa mai departe. Deci fac parte din lege. Nu vă place, schimbați tratatele. Grupul ALDE, condus de acel, același domn uh, uh, Verhofstadt, a spus inițial să adoptăm un regulament în ceea ce privește PNR-ul, nu o directivă, pentru că directiva trebuie implementată de 28 de state membre, ceea ce durează ani, iar un regulament ar fi fost aplicat uh, imediat Toată lumea spune că e urgență. Și atunci de ce n-am avut o majoritate în acest sens? Pentru că am fi economisit o grămadă de timp, dar dumneavoastră ați fost împotrivă. Vreau să îmi spună președinția luxemburgheză dacă am putea avea uh, ceva transparență în ceea ce privește poziția individuală a statelor membre în Consiliu. Știu că Consiliul este divizat pe multe teme, dar cred că ar fi corect față de cetățeni ca Consiliul să fie deschis și să spună care sunt statele membre care își asumă anumite poziții pe anumite teme. Cred că datorați acest lucru nu doar Parlamentului, ci și cetățenilor, cu excepția cazului în care nu vreți transparență lucrăm cu toții la dosarul PNR, care e foarte dificil, pentru că ne-am asumat acest angajament și atunci aș vrea să înțeleg un lucru. Una din solicitarea noastră majoră este partajarea obligatorie de informații. Nu vorbim despre toate datele din PNR, ci despre rezultatele analizării datelor PNR. Deci e foarte bine definit și aș spune, dacă ni se cere să semnăm o directivă privind PNR-ul european, cetățenii ar trebui să se aștepte măcar ca informația să fie împărtășită între statele membre. Și cred că dumneavoastră ați spus, domnule de Kerhoven, că încercați să convingeți serviciile secrete, serviciile de informație. Poftim? Nu, îmi pare rău, ascult, am ascultat 50 de minute, avem multe întrebări, mai am o grămadă, deci nu, nu vă ambalați. I would like to understand convincing... Aș vrea să înțeleg ce vreți să spuneți cu convingerea serviciilor de informații. Sunt autorități publice, plătiți din bani publici și dacă noi spunem trebuie să faceți schimb de informații, asta veți face. Bun, o să uh, mă limitez la câteva puncte la evaluarea instrumentarului. De deci ce nu s-a făcut până acum? Parlamentul a cerut această evaluare de, în urmă cu patru ani. Nu s-a făcut nimic și mi se pare de neacceptat că uh, suntem strânși cu ușa să acceptăm măsuri noi de fiecare dată și de fiecare dată vedem că măsurile convenite după atacul anterior nu au fost implementate. Poate ar fi cazul să începeți implementarea. Și o ultimă întrebare. Am citit în ziar că americanii dar nu înțeleg, v-ați plâns după 50 de minute de spiciuri, îmi folosesc dreptul ca membru ales al Parlamentului. Statele Unite au anunțat că vor uh, consolida programul de um, liberalizare a vizelor. Uh, putem afla ce va cere SUA în uh, schimb, pentru că deja sunt convinsă că au transmis o listă de dorințe. Da, doamna Guillaume. Silvii. O să încerc să mă grăbesc pentru că au spus, s-au spus deja multe lucruri. Ați dat impresia unui consiliu foarte productiv, dar eu n-am avut aceeași impresie până acum. Și mi s-a părut un aspect de pre precipitare aici. Este un sentiment consolidat de faptul că propunerile uh, Așa cum ați spus și dumneavoastră și colegii, propunerile făcute există de multă vreme și nu au avansat foarte mult în ultimul uh, timp. Avem sentimentul unei, recicla, unei reciclări permanente. Mm, atunci dacă vorbim de, de uh, spălarea de bani, de regimul armelor și munițiilor și de decizia de la prim. Și E ipocrit să acuzați Parlamentul de inacțiune când răspunderea este împărtășită de toate instituțiile europene. Se spune că au existat două trialoguri care au fost anulate, în timp ce acum ne strângeți cu ușa să ne grăbim. Cred că s-au făcut foarte puține, s-a făcut foarte puțin referire la schimbul de informații și uh, așa cum a spus și colega mea, există cel puțin două probleme pe care vreau să le ridic. M-am amuzat un pic, deși nu e amuzament, am încercat să uh, văd uh, numărul de fișiere, persoanele primite, deci tot ce contribuie practic la recensământul acesta și la lupta împotriva terorismului. M-am oprit la 14. 14 fișiere uh, primită de toată lumea și mă întreb dacă este un simbol de eficiență și, pentru că, mai ales că ne anunțați mai multe tipuri de fișiere. În al doilea rând, cum puteți explica uh, că persoanele care au mandate de arestare internaționale la activ reușim a posteriorii să le reconstituim toată viața de la grădiniță încoace și totuși n-am reușit să tratăm uh, datele în mod corect înainte ca ei să comită aceste acte. Spus altfel, credeți că tratarea datelor uh, uh, în mod comercial va fi superioară tratării datelor de către sistemul um, judiciar? Domnul Boni. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru toate prezentările. Avem nevoie de niște politici antiteroriste în uh, Europa, dar așa cum ați spus, trebuie să avem instrumentarul potrivit. În primul rând avem nevoie de uh, instrumente preventive, uh, așa cum uh, PNR-ul are, um, definește mai bine rolul uh, Europol există obligația de a face schimb de informații în timp real între toate instituțiile competente și în mod automat. Prelucrarea datelor care este cheie pentru monitorizarea situației, ar trebui să fie făcută în conformitate cu condițiile legii. Dar există multe probleme în implementarea uh, acestor măsuri. În primul rând, dacă statele membre sunt pregătite pentru o mai bună cooperare, pentru a consolida Frontex și pentru a moderniza SIS. Uh, în al doilea rând, în multe țări există un uh, climat de uh, pregătire a propriilor uh, legislații antiteroriste. Și atunci cum putem face aceste eforturi uh, să fie mai armonizate? În al doilea rând, ce fel de instituție este răspunzătoare pentru coordonarea acestor măsuri europene și, în al patrulea rând, luptăm împotriva terorismului. Nu luptăm împotriva internetului. Este important să înțelegem acest lucru și să găsim uh, regulile și instrumentele adecvate și să construim un echilibru între drepturile fundamentale și să găsim o soluție pentru ca securitatea să fie mai puternică. Mulțumesc! Mulțumesc și acum... Uh, uh, Foarte rapid, pentru că un, multe lucruri au fost deja spuse de colega mea Silvi Guillaume. În ceea ce privește termenele, termenul de punere în aplicare, aveam, am, aveam documentele din octombrie elaborate de domnul Gil de Kerkove care făceau referire la Consiliul din februarie. Așadar, lucrurile iau destul de mult lucru, uh, destul de mult timp. Există capitolul 5 cu toate măsurile pentru împiedicarea radicalizării în legătură cu care, uh, care trebuie să fie transversale, nu privesc doar Comisia Libe, uh, asupra cărora trebuie să ne aplicăm de asemenea. Aș dori să știu de asemenea, domnule de Kirchhove, dacă uh, mijloacele umane și financiare de care dispuneți sunt suficiente pentru misiunile care v-au fost atribuite. Aș dori să revin și asupra două puncte ridicate de colegii mei, uh, chestiunea schimburilor de informații și în transmiterii de informații între serviciile de informații, în conform documentelor, cinci state membre participă activ la schimbul de informații. Ehm, mi se pare foarte puțin comparativ cu 28 de state membre. Ehm, și a Cealaltă întrebare este, care vizează Consiliul și statele membre, vreau să mă asigur că următoarele trialoguri pe PNR vor avea loc mâine și în 15 decembrie, că nu au fost anulate, și de asemenea că ceea ce s-a auzit în conferința de presă din 20 noiembrie uh, vor fi punctele de prioritate ale Consiliului în discuțiile cu raportorii și raportorii din umbră și uh, cu Comisia în cadrul acestui dialog. Thank you. Next. Mulțumim. Urmează Ana Gomez. I'm also... Și eu m-am săturat de fluturarea PNR-ului ca și când ar fi un panaceu. Sunt pentru PNR în așa fel încât să facem ordine în mizeria aceasta pe care o avem acum, pentru că avem o multitudine de PNR cu uh, SUA, dar nu între noi mai ales uh, în acest caz. Cu ce ar face PNR-ul uh, situația diferită? Pentru că s-a știut că tipii ăștia merg în Siria, ei n-au mers cu avionul la Paris, problema a fost însă că informațiile n-au fost distribuite. Și atunci, mă adresez uh, Consiliului, mă adresez guvernelor de la Consiliu. Avem nevoie de voința politică, de leadership politic, în așa fel încât să se treacă la fapte și să lucrăm într-o manieră europeană, pentru că nu lucrăm acum uh, comunitar și pentru că am revenit la o abordare naționalistă. Nu se face o comunicare uh, între serviciile de informații care ar trebui, da, să distribuie informația, care ar trebui să aibă, da, mult mai multe lucruri în comun, inclusiv analize comune de risc și din cauza că nu avem acum această voință politică, din cauza că am avut obsesia cu austeritatea, în care poliția comunitară a fost redusă, iată ce s-a întâmplat. Dar uh, am văzut că și serviciile uh, de informații, serviciile sociale, centrele de detenție au avut de suferit. De aceea Molenbeek e problema care e. Acolo rata șomajului este de peste 60%, și acest lucru, bineînțeles că nu ajută la deradicalizare, ca să nu mai vorbim despre mm, uh, contra, firul contranarativ în care ar trebui să investim. Pentru asta însă e nevoie de competențe, e nevoie de personal specializat care să intre pe uh, platformele sociale cu un limbaj adecvat. În ciuda tot ceea ce s-a spus după Paris 1 cu Charlie Hebdo, guvernele n-au acționat. La fel se întâmplă și în ceea ce privește controlul armelor. Îmi pare foarte rău. Noi avem uh, o poziție comună cu privire la exportul de arme pe care statele membre în mod ostentativ au boicotat-o, în ciuda faptului că există o poziție comună. Avem un plan de acțiune care este slab și care, bineînțeles, n-a fost implementat, iar statele membre ce fac? Vorbeați despre uh, controlul explozibililor. Este în CBRN, dar nu face nimeni nimic. Iar cu privire la arme, la trei zile după Paris, eu știu că un stat membru a organizat o licitație pentru uh, distribuirea de arme. Deci nici măcar nu se pune problema vânătorilor. Domnule de Cărcove, dumneavoastră ați spus că e toxic să creăm o legătură între refugiați, uh, migranți și terorism. Oamenii acum. Cum putem contracara această idee dacă în hotspots nu există echipamentul necesar pentru controle? Putem să avem acest echipament dacă nu există căi legale de a-i procesa pe migranți? Statele membre în continuare eșuează pe acest subiect crucial. Spălarea de bani sunt perfect de acord că trebuie să implementăm măsurile care au fost date, dar am dubii serioase în ceea ce privește supravegherea bancară și implementarea um, normelor de, împotriva spălării de bani. Și asta mai ales în ceea ce privește controlul uh, fluxului de bani către Africa, de exemplu. Ce se întâmplă cu banii? Cum ajung uh, Uh, banii mai întâi în băncile europene și apoi uh, în, peste tot în lume. Și ultima întrebare despre Turcia. Bineînțeles că trebuie să lucrăm mai mult cu Tunisia, dar nu vedem ce se întâmplă în Libia, unde e o legătură cu Tunisia. În Tunisia am avut atacul de pe plajă, atacul de la Bardo și se poate întâmpla oriunde, inclusiv la noi. Dar ce se întâmplă cu Turcia? Pentru că și acolo e legătura cu Tunisia, cu Libia și cu Siria, bineînțeles și ce se întâmplă cu jocul dublu la care asistăm. Odată e finanțarea, care vine din uh, țiței, din alte resurse minerale, din uh, artefacte cu care se face trafic ilegal. Bineînțeles că trebuie să lucrăm cu Turcia, dar mai putem accepta acest dublu joc și nu e vorba despre finanțarea salafiștilor aici. Mulțumesc. Domnul Fos. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Ich versuche das ähm, äh, etwas zu versachlichen. Ähm, Încerc să mordonez puțin. Situația, situațiile extreme se acumulează, că e vorba de atacuri teroriste, că e vorba de valuri de migranți. Mie mi se pare că trebuie să facem o analiză a datelor conceptuală. Și chiar dacă pe unii nu-i mai interesează acum, pe mine mă interesează principiul statului de drept. Îl valorez mult și aș vrea să rămână în picioare. De aceea există acum aceste situații extreme, cu reacții ad hoc. Noi nu suntem pregătiți pentru așa ceva. De aceea ar fi foarte bine dacă am reușit să anticipăm foarte mult care sunt lucrurile de care vom avea nevoie? Mie mi se pare că avem nevoie de date despre mobilitate, comunicare și date bancare sau financiare pentru a veni cu măsuri antitero. În urmă cu doar câteva săptămâni, în raportul de follow-up pe NSA, am avut în vedere măsurile antiterorism și am spus că vrem să le ridicăm. Eu cred că cel mai bine ar fi să avem acea abordare conceptuală. Așa că, din perspectiva mea, ar fi important să ne dăm seama ce mai înfrânează la ora actuală schimbul de date. Că avem VIS, SIS, Eurodac, ne gândim la toate aceste baze de date. Avem nevoie acolo de acele date și pentru a ne apăra în fața terorismului? Ieri m-am referit la acest subiect și raportoarea mi-a oferit un răspuns, dar am senzația că în ceea ce privește directiva pentru protecția datelor pe care o negociem acum și unde toată lumea spune că statele membre n-au transmis niciun semnal că ar fi existat ceva probleme, deci eu cred că nimeni nu a depus efortul de a vedea dacă ceea ce negociem noi acolo sunt lucruri nimerite pentru situațiile de urgență în concordanță cu statul de drept. Aș fi extrem de recunoscător dacă s-ar face o asemenea analiză, pentru că pentru mine e important să ne dăm seama care sunt datele de care avem nevoie la urma urmei și care sunt instrumentele legale adecvate care să poată acoperi aceste situații extreme. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, dragi colegi. Două minute pentru celălalt vorbitor. Dacă nu, nu vom avea suficient uh, timp pentru răspunsuri. E vina mea pentru că nu am controlat uh, timpul până acum și s-a vorbit între 3 și 5 minute. Urmează doamna Lauristin. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc și eu celor trei vorbitori. Și subliniez că avem această situație post-atac post-terorism. Și mi se pare că întreaga noastră activitate s-a schimbat. A sosit momentul să reflectăm la întreg contextul acesta. Din prezentări mi-a lipsit un aspect. Aspect ilustrat însă dar, de, de domnul Fost, dar de pe o parte negativă. E vorba de dat, protecția datelor. Domnul Kirkove s-a referit la uh, multe, multe date, la baze de date, cu prelevarea de amprente, dar fără niciun cuvânt despre protecția datelor. Cum spunea și domnul Fos, e o situație nouă și ni se pare cumva că protecția datelor nu mai e importantă? Mulți oameni gândesc asta. Siguranță și securitate pe primul loc, drepturi, drepturile omului și protecția uh, datelor cad într-un cont de umbră. Ba din potrivă, lucrurile trebuie să fie invers, pentru că e vorba de niște părți existențiale ale statului de drept, cu respectarea drepturilor omului, cu respectarea vieții private, iar în ceea ce privește activitatea pe directiva de care mă ocup eu, vreau să mulțumesc Consiliului, pentru că, într-adevăr, Consiliul a subliniat că avem nevoie de un cadru adecvat cât mai repede cu putință. Însă, am descoperit recent un mare paradox, după cum spunea și dumneavoastră, între metoda comunitară și înțelegerea că avem uh, necazuri comune și că avem nevoie de o politică comună antiterorism și faptul că, în tratat, siguranța națională, securitatea națională sunt lucruri ce țin strict de statele membre. Așa că nu există conciliere aici, nu are niciun sens să fim obsedați de acest lucru, cât timp statele membre au această înțelegere diferită și prin tratat înțelegerea diferită uh, este cumva consfințită. În Belgia, situația e înțeleasă diferit în ceea ce privește siguranța, comparativ cu Franța. Să mai comparăm țările din Est cu țările din Sud? Ei bine, e clar că trebuie să înțelegem în sensul colectiv siguranța publică pentru a avea o politică eficientă. Pentru că în tratat avem noțiunea de zonă uh, comună de siguranță. Acum lucrăm pe o directivă și trebuie să avem o înțelegere comună față de ce este siguranța publică comună în Uniunea Europeană. Aș dori de asemenea să mai subliniez un aspect. S-a spus că e important să prevenim și pentru asta avem nevoie de educație. Dar uh, care sunt competențele necesare? Care este cunoașterea necesară? Eu sunt profesor de comunicare și e foarte gravă această problemă interculturală, o problemă interreligioasă. Noul fir narrativ nu este doar un catchword, dacă vreți. E important să se vorbească despre istorie, despre religie, despre cultură. În toate conferințele se subliniază că e importantă activitatea polițiștilor, tehnologia informațiilor, dar trebuie să înțelegem de ce oamenii se comportă așa cum se comportă. Științele sociale, științele culturale au fost privite ca fiind niște lucruri inutile. Dar, la nivel tehnologic, Uh, mă scutați, la nivel politic mereu s-a mizat pe tehnologie. A sosit momentul să înțelegem însă că științele sociale și culturale trebuie avute și ele în vedere pentru a soluționa problemele în profunzimea lor. Mulțumesc. Dragi colegi, intervine președintele, toți vorbitorii și-au depășit timpul, ceea ce este inevitabil, fiindcă sunt subiecte de detaliu. Și am vrut să acord colegilor posibilitatea de a se referi la toate problemele. Acum vorbitorii vor avea și uh, ei timpul necesar pentru a interveni. Nu vă stresați, uh, asta este depășim uh, timpul și intrăm peste punctul următor din ordinea de zi. Dragi colegi, uh, Urmează uh, acum doamna Emenes Beseril. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte... Mă bucur că cu toții suntem de acord în ceea ce privește PNR-ul și cu necesitatea de a avea acest sistem. Nu am de gând să... Unii intervin foarte mult timp pentru a explica exact contrariul la ceea ce au spus și făcut acum câțiva ani. Ce se va întâmpla însă acum cu TFTP dacă acest uh, proiect este paralizat de Parlament sau vom avea un proiect european? După tot, de, tot cu tema finanțării în legătură cu donațiile care provin din statele din Golf, ce se face cu acest lucru? care sunt uh, deghizate în ajutorul umanitar și care țin de dezvoltare, Eh, trebuie să ne uităm cum băncile arabe sau anumite bănci europene eh, participă această acoperire, participă la această acoperire a finanțării pentru terorism. Eu cred că trebuie să luptăm împotriva radicalizării, însă atunci când eh, acționăm prin educație, acest lucru durează mult timp. Acum trebuie să acționăm rapid și aș dori să vorbesc și despre politica de apărare. Mi se pare că nu există o voință politică în acest sens. În încheiere, cel mai important este ca cetățenii să nu creadă că nu suntem capabili să acționăm. Sunt unele state, cum ar fi Spania, care au suferit foarte mult în urma terorismului și care sunt mai pregătite, dar alte state uh, Uh, nu sunt pregătite. Chiar și la biroul dumneavoastră, cred că ar, uh, biroul dumneavoastră ar merita mult mai multă importanță și mai multe fonduri. Avem nevoie de um, avem nevoie de anchetatori de tip nou, de judecători care să cunoască, cunoască lucrurile. Este o, anivers, este o amenințare care vine din o mie de locuri. Nu există suficienți polițiști pentru a contracara tot ceea ce uh, se întâmplă și în acest sens avem nevoie de un schimb de informații. Noi, politiștii sunt capabili, însă nu sunt pregătiți să facă uh, față acestui flagel care este de natură nouă în terorismul. Vă mulțumesc, domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, am ajuns cu întârziere, deci poate că voi repeta lucruri deja spuse. Am întrebări legate de necesitatea de a consolida sistemul de schimb de informații. Prima întrebare. În statul meu și aici la Parlament, mulți uh, solicită o agenție de informații europene ca un fel de CIA sau FBI european. Care este poziția coordonatorului în acest sens? Avem nevoie de o nouă instituție sau trebuie să transformăm Europolul și să extindem misiunea? Aceasta este prima întrebare. În al doilea rând, vorbiți despre o propunere juridică, legislativă, în curând, pentru a permite transmiterea bazelor de date uh, cu sistemul SIS-2. În ce ritm se va întâmpla acest lucru? Pentru că mi se pare un lucru esențial. În al treilea rând, în legătură cu PNR, am citit uh, concluziile Consiliului care menționează un program PNR european ambițios. Avem însă PNR-uri naționale care sunt organizate conform acelui model, aceleiași model global. Să, de exemplu, să zicem că un terorist pleacă cu trenul, nu toți sunt uh, proști, vine cu trenul la Bruxelles, intră într-un avion, și zboară în Turcia. PNR-ul național înseamnă că Belgia înregistrează datele, dar dacă nu a fost semnalat în sistemul SIS-2 direct Belgiei, dacă nu există un schimb de informații sistematic, la ce folosește PNR-ul? Ori avem un PNR european pe modelul pe care l-ați menționat, care însă acest PNR nu va avea nicio funcție dacă nu există obligația de a se transmite către sistemul SIS a acestor persoane suspecte de radicalizare care pot să comită acte teroriste, teroriste mâine. Domnul Niedermayer. Mulțumesc, domnule. Discutăm despre măsuri de siguranță, despre PNR și așa mai departe și sunt lucruri importante, fiindcă trebuie să dăm oamenilor sentimentul siguranței, dar problema este că ne-am discutat mult mai puțin despre integrare. Și este bine să avem grupuri de lucru și alte asemenea chestiuni, dar să venim cu termeni mult mai concreți. Vă dau un singur exemplu. Ce se întâmplă cu legătura între marginalizarea socială, lipsa unui loc de muncă discriminarea și radicalizarea. Sunt subiecte foarte, foarte importante și nu e vorba doar de ceea ce se întâmplă în educație. Aș vrea mult mai multe elemente în acest domeniu. Și apoi mai e o problemă. Domnule de Cărcove, ați menționat legătura între migrație, ați spus că legătura dintre migrație și terorism este una toxică. Perfect de acord cu dumneavoastră. Problema este că avem state membre și guverne în Uniunea Europeană care acum au adaptat acest fir narrativ toxic și ne punem întrebarea ce face Comisia în acest sens? Cum uh, va aborda această problemă Comisia, Consiliul, Președinția? Sunt eurodeputați în acest Parlament care transmit aceleași mesaje toxice. Ne întrebăm cât de eficientă poate fi o politică europeană dacă noi avem uh, eurodeputați și state membre care profită de această conexiune toxică. Doamna Mussolini. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă axez pe doar două elemente, dat fiindcă suntem în întârziere. În primul rând, e vorba de înregistrări. În Italia avem am avut persoane cu adevărat uh, suspectate de terorism în baza informațiilor pe care le-au distribuit pe internet sau în baza altor fapte, însă iată că aceste persoane au fost eliberate totuși din închisoare. Ce se întâmplă, deci? Înainte și după Paris, S-a înțeles puțin această situație, ce se întâmplă cu eliberarea aceasta din închisoare. Apoi, în ceea ce privește schimbul de informații, Teroriștii erau de multă vreme la Bruxelles. N-au venit pur și simplu. Iar forțele de ordine niciodată nu și-au dat seama de acest lucru. Și-au dat seama acum, recent. Comunitățile musulmane. Nu e vorba de chestiuni de religie aici. E vorba de cu totul altceva în cazul acestor teroriști. Și este foarte important să luăm legătura cu comunitatea islamică pentru a crea un dialog. Nu e nevoie de demonstrații, ci e nevoie de implicarea tinerilor. Ei trebuie să fie conciliați în limba lor pentru a ne putea da seama unde găsim un numitor comun. Și unde sunt infiltrați uh, cei care întreprind acțiuni ilegale? Trebuie ca și comunitatea islamică să preia o răspundere în ceea ce privește controlul. Sunt uh, tineri pe care trebuie să ne axăm și asta chiar în comunitatea lor. Domnul Lopez Aguilar. Thank you, Chair. I would like to address my question to vreau să mi adresez întrebarea domnului de Cărcove, pentru că dumneavoastră sunteți uh, coordonatorul antiterorism în Uniunea Europeană. Înseamnă că nu sunteți comisar pentru chestiuni sociale și ne interesează care sunt lucrurile care merg prost și de ce suntem atât de vulnerabili în fața acestei noi amenințări. vedem că există un val de islamism, radicalizare și fanatism. Dumneavoastră sunteți coordonatorul pentru acțiunile de antiterorism. Un lucru a devenit foarte clar în lumina evenimentelor recente. Nu a existat coordonare. Mă uit la ce publică ziarele și la ce apare la știri față de ultimul Consiliu European. E o critică față de Parlamentul European, care a eșuat uh, în uh, adoptarea PNR-ului, a blocat PNR-ul, dar e fals. Există însă și autocritică la Consiliu în ceea ce privește lipsa aceasta de coordonare. Există autocritică la Consiliu când e vorba de lipsa de distribuire de informații și de lipsa de coordonare între serviciile secrete și de securitate din statele membre. Există o strategie pentru crearea unei unități uh, de servicii secrete în Uniunea Europeană sau de crearea unui nucleu de acest gen, în așa fel încât să nu se repete atrocitățile. Se gândește cineva la crearea unui serviciu special de inteligență care să țină de SAE? Vrea cineva să creeze așa ceva? Mulțumesc! Întrebări foarte bune, spune președintele. Ultimii doi vorbitori, foarte pe scurt, vă rog frumos. Domnul Becker. Sorry. Uh, danke, Ich möchte... Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi foarte succint și mă voi referi la faptul că sunt încântat că există câteva evoluții pe dosarul PNR. În ceea ce privește blocarea dosarului și faptul că se spune că unii deputați blochează dosarul, să nu uităm că noi avem aici o sarcină a securității și, dincolo de tot ceea ce s-a întâmplat, trebuie să ținem cont de respectarea dreptului primar. Noi vă susținem în activitatea dumneavoastră, eu vă susțin în lupta pe care o conduceți, în așa fel încât uh, firmele de internet să devină active cu privire la publicarea datelor cheie uh, care circulă între teroriști. Vreau să știu dacă aveți planuri concrete cu privire la supravegherea zborurilor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Macovei. Thank you, President. Uh, I'll be, I'll be... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Problema este finanțarea teroriștilor și mi se pare urgent. Toate celelalte măsuri vor dura. Dacă începem, dacă tăiem finanțarea teroriștilor rapid, uh, le tăiem mijloacele pentru a-și continua asasinatele. Uh, spălarea de bani ar trebui să fie un delict penal și aplic, aplicat ca atare în toate statele membre și confiscarea la fel. Trebuie să cunoaștem pe partener, proprietarii ai tuturor societăților și întreprinderilor uh, care sunt destinatare și uh, cei care trimit uh, fondurile, să nu existe tranzacții în numerar doar prin bănci. Serviciile de informații să coopereze, unele cooperează, însă nu toate, pentru că unele nu au încredere în alte sisteme. Asta este pentru Consiliu o agenție de informații, nu, dacă o agenție de informații nu are încredere în alta, nu știu ce se poate face în mod concret. În ceea ce privește liberalizarea vizelor, Comisia și Consiliul au semnat un acord cu Emiratele Arabe Unite pentru un uh, regim de liberalizare a vizelor. Parlamentul nu și-a dat uh, consimțământul încă. Am avut o discuție cu reprezentantul delegației permanente care este, primește acțiuni de lobby și am întrebat s-au primit refugiați? Nu. De ce acordăm liberalizarea vizelor către statele care sunt sigure și care ar putea să primească refugiați? care sunt state bogate și pot să aibă grijă de refugiați. Trebuie să ținem cont și de acest lucru să ținem cont și de acest lucru atunci când uh, vorbim la Comisia Libe. Dar am permis și colegilor care au venit mai târziu să intervină. Pentru că e o dezbatere atât de complexă, în mod excepțional, aș dori am dorit să nu fiți întrerupți și vom modifica ordinea de zi pentru că a fost uh, o dezbatere extrem de importantă, așadar dau voie tuturor să, am dat voie tuturor să intervină. Vreau să um, mă refer la ceea ce a spus domnul Lopez Aguilar. Mulți au vorbit despre dihotomie, dihotomia care există și veți putea să răspundeți pe acest uh, subiect ce în legătură cu percepția Comisiei Libe, Comisia, percepția Consiliului, există vreo autocritică în Consiliu. Nu este un element nou. Acordul de la Prüm a fost semnat în 2005. Șapte state membre nu transmit datele ADN, unele state membre nu transmit uh, datele de înmatriculare ale vehiculelor. Este vorba aici de activități, activități teroriste pe care pot să fie împiedicate, uh, fie că este vorba de PNR, fie că este vorba de o legislație pentru arme de foc, fie că este o coaliție împotriva terorismului. Cu toții lucrăm și nu și trebuie să fim văzuți ca parteneri ai Consiliului în lupta împotriva terorismului acesta este lucru pe care l-aș sublinia. Trebuie să fie foarte clar ceea ce ar trebui să facă Consiliul și ceea ce ar trebui să aplice Comisia. Din 2014, Comisia are puterea de a aplica deciziile de la prim și Comisia trebuie să fie conștientă de acest lucru aș spune acest lucru, acestea și vă invit pe toți să răspundeți eh, cât mai detaliat posibil. Începem poate cu președinția Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor deputaților pentru întrebările și ideile lor. Aș dori să vă răspund în primul rând la ceea ce tocmai ați spus, domnule președinte. La Consiliu și președinția noastră vede partenerul, par, Parlamentul European ca un partener important și special în acest domeniu. Este adevărat că responsabilitatea primară de punere în aplicare este a statelor membre și a serviciilor statelor membre, însă trebuie să lucrăm împreună aici toți actorii la toate nivelurile. Și în ceea ce ne privește, suntem la sfârșitul președinției, la sfârșitul mandatului, încă nu facem bilanțul dar cred că pot să spun că am lucrat uh, foarte bine, excelent cu Parlamentul în ultimele luni și sunt convins că munca va continua pe marile dosare, cum ar fi PNR și protecția datelor. Un prim element în ceea ce privește informațiile. Nu vreau să fiu înțeles greșit că aș prezenta niște scuze sau pretexte. Însă este o realitate care ne este impusă de către tratat. Ceea ce se numește securitate națională, termenul utilizat de tratat, cuvântul intelligence, ține, nu ține de competența Uniunii Europene, este de competența statelor membre. Tratatul ne împiedică să tratăm aceste probleme care țin de informațiile secrete la nivelul Uniunii Europene. Asta înseamnă, bineînțeles, că serviciile naționale pot să coopereze. Sunt convins că Gil va spune ceva în acest sens, pentru că prin munca sa ă, se efectuează legătura între ceea ce se întâmplă la instanțele Uniunii și în afară. Într-adevăr, există și aspecte foarte importante ale luptei împotriva terorismului care țin de competența Uniunii și de uh, legislația Uniunii, uh, cooperarea poliția, poli, în domeniul polițienesc și judiciar și schimbul de informații. Am, am ascultat criticile numeroase, însă dacă spuneți că statele membre nu fac nimic, că nu transmit informații, că nu utilizează băncile de date, dacă pot să-mi permit, este o simplificare a problemei. Avem un sistem de informații Schengen care este un succes real, este un instrument uh, utilizat avem acces la alte baze de date, baza de date, date Interpol, pașapoartelor furate. Da, într-adevăr, există o subutilizare a acestor instrumente și există o autocritică în acest sens, există o autocritică la Consiliu, miniștrii pentru securitate internă la Luxemburg, ieșind de la Consiliul, ministrul pentru securitate internă, a spus că miniștrii recunosc că trebuie acționat. Dacă priviți concluziile, se pune accentul nu pe măsuri noi, ci pe punerea în aplicare a instrumentelor pe care deja le avem o bază cum ar fi cea a Interpolului este consultată de sute de mii de ori de ani de statele membre. Este suficient? Nu. Există lacune? Da. Într-adevăr, mai avem lucruri de făcut. La fel și pentru acordul de la Prum. Este un sistem care a fost implementat încet, prea încet, probabil. Este un sistem complex pentru că nu acoperă doar o bază de date centrală, ci 29, nu 28 de bănci de date naționale, care sunt diversificate în domenii delicate, cum ar fi ADN-ul și amprentele digitale. Așadar, pentru a face legăturile între statele membre și pentru a avea controle în ceea ce privește respectarea datelor, fiecare are rolul său, pentru că fiecare uh, stat membru, membru care se conectează la celelalte 28 de state membre vrea ca standardele să fie respectate. În ceea ce privește PNR, mulți au menționat acest sistem, dar într-adevăr s-a făcut un apel către miniștrii să adopte această legislație și cred că nu doar după aceste ultime atacuri, Consiliul a spus că ține la această legislație. Cele trei elemente din concluzii, din concluzii sunt principalele în negocierile Consiliului. În același timp, miniștrii au subliniat hotărârea să încheie în același termen reforma protecției datelor și semna, am avut ocazia să semnalez chiar aici acest lucru ieri. În ceea ce privește directiva în domeniul protecției datelor, din punctul de vedere al Consiliului și din punctul de vedere al statelor membre, echilibrul pe care îl avem acum în negocieri este unul bun pentru a asigura protecția datelor și pentru a permite activitatea poliției și a instanțelor judiciare. Pentru a vă da o, povesti o anecdotă, la de, delegația de negociere a președinției avem direct, îl avem pe directorul poliției judiciare în, al, în spatele nostru care verifică uh, că serviciile pot să utilizeze acest instrument și că nu uh, vor fi, că nu vor apărea poveri suplimentare care să stea în uh, calea mm, activităților. În ceea ce privește frontierele externe, aș dori să menționez două lucruri. Dacă există modalități de a remedia situațiile dificile, de exemplu, lipsa de dispozitive Eurodac, nu doar la Eh, granițele din Grecia, pentru că, dat fiind fluxul de persoane, nu se poate face față. Președinția lucrează cu statele membre pentru a remedia aceste neajunsuri. Acest lucru este în curs. În al doilea rând, în legătură cu cetățenii europeni. De ce Consiliul este de părere că trebuie să uh, se revizuiască frontierele Schengen și modalitățile. Cetățenile, cetățenii europeni care călătoresc în zona Schengen sau o părăsesc eh, sunt controlați eh, minim. Este face un control al pașaportului, există o posibilitate de control sistematic în băncile de date dacă acest pașaport a fost falsificat sau furat nu avem posibilitatea prin achii să controlăm în mod sistematic de a vedea dacă persoana este căutată sau urmărită. Tratat, achiul interzice acest lucru, spune că controlele pot să fie făcute doar în mod nesistematic. Acest, uh, acest lucru este miza. Știu că există diferențe de opinie aici există. Nu se pot face controle sistematice dacă persoana respectivă apare în SIS, dacă s-a emis un mandat de arestare european sau dacă este un potențial terorist. În ceea ce privește liberalizarea vizelor cu Statele Unite și solicitările Statelor Unite, noi ca președinție nu cunoaștem vreo listă precisă de uh, solicitări suplimentare din partea Statelor Unite. În ce în ceea ce privește explozibilii. Uh, este, aici este nevoie de investiții foarte mari și uh, care vor fi făcute pentru fond, prin fondurile europene și Comisia a insistat pe acest aspect al utilizării fondurilor europene. Este unul dintre aspectele unde am investit foarte mult pentru că avem uh, foarte mult tranzit de mărfuri aeriene și bineînțeles că este nevoie de aceste controle. Un ultim element, dacă îmi dați voie, pe uh, aspectul prevenției. Domnule Kerkov, cred că este prima dată că acum, în 20 noiembrie, că miniștrii s-au plecat asupra, în detaliu asupra prevenirii radicalizării. Cu comisia s-a lucrat foarte bine, nu doar la această conferință a reuniunii a, a ministrilor de justiție cu experții. Știm că este un domeniu dificil, unde se acționează la nivel regional, local, unde acționează actorii din societatea civilă deci este un, o muncă de cale lungă. Miniștrii recunosc acest lucru și că este nevoie de formare, este vorba de relaționarea actorilor, de un bun schimb de experiențe am, am văzut experiențe foarte bune în unele state membre și este foarte important să pro, profităm de aceste date pentru a uh, face față acestor provocări, în special prin educație. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, subliniez și eu ceea ce ați spus chiar la început. Uh, în legătură cu ultimele contribuții la trialoguri și mulțumim președinției luxemburgheze. Domnul de Kerkov. I, I will concentrate my uh... Mulțumesc, domnule președinte. O să mă concentrez pe două teme principale, acolo unde au existat foarte multe întrebări excelente. Și îmi pare rău dacă nu o să răspund chiar la toate. Uh, da, cred că așa e cel mai bine să răspund. În primul rând, împărtășirea informațiilor și apoi prevenirea. La partajarea informațiilor o să repet ce am spus. Ne place sau nu, tratatele sunt așa cum sunt. Și asta este decizia statelor membre. Securitatea națională rămâne competența exclusivă a statelor membre. Eu fac tot posibil să construiesc punți între această comunitate care funcționează în afara UE și instrumentele, mecanismele și agențiile UE. Dar nu e ușor. Nu e o coincidență dacă în discuția privind tratatul de la Lisabona, unele state membre au insistat să se păstreze în afara cadrului, pentru că este securitatea națională și la un moment dat va trebui să ne întrebăm dacă n-ar trebui să ținem cont și de securitatea europeană, pentru că avem o amenințare de natură globală și este un proces treptat cu cât construim mai mult credibilitatea Uniunii, cu atât mai mult e probabil să facilităm uh, introducerea acestei, uh, acestor elemente în cadrul UE. Uh, în al doilea rând, am vorbit mai devreme despre schizofrenia instituțională. Tratatul de la Lisabona este relativ recent. Uh, eu mi-am petrecut 15 ani din viață construind al treilea pilon, sperând că, că acesta va merge spre primul pilon, dar nu suntem acolo. Și comisia va putea declanșa proceduri de infringement pentru a pune uh, presiuni juridice asupra statelor membre, ceea ce până acum nu s-a întâmplat. Uh, Uh, a existat decizia în 2005 care a obligat statele membre să informeze Europol și Eurojust despre orice fel de tip de anchetă sau de proces. Dar încă n-am ajuns acolo. Și trebuie să recunosc că sunt impresionat de faptul că Comisia Juncker a luat conducerea, vor să conducă în acest sens și uh, au uh, preluat o mulțime de propuneri foarte bune. În curând vom avea o propunere legată de uh, ofițerii de control de frontieră. Și vorbim aici despre muncă practică care reunește mai multe comunități pentru inclusiv serviciile de informații pentru a proteja țintele soft. Deci este un proces prin care încercăm să uh, facem în așa fel încât oamenii potriviți să fie la locul potrivit. Este o muncă impresionantă realizată de Olivier și de toți uh, oamenii lui. Trebuie să spunem acest lucru, că lucrurile nu se vor schimba pe, peste noapte și ajung astfel la al treilea punct. Uh, schimbul de informații are loc dacă există încredere. Probabil nu există suficientă încredere între cele 28 de state membre și trebuie să lucrăm la asta. Eu tot spun că probabil a fost nevoie de 30 de ani pentru Edgar Hoover să impună FBI-ul într-un stat federal, dar noi încă nu suntem într-un stat federal, deci e un proces lung. De ce nu introduc statele membre mai multe uh, informații în sistemul uh, SIS, articol 26.3, în ceea ce privește jihadiștii. Eu cred că există 50 de nuanțe de gri. Este un proces dificil. Serviciile de securitate, prin propriile lor metode, colectează bucățele de informații. Au niște piste. Asta nu înseamnă uh, că știm că Cutărescu se duce în uh, Siria, știm că se radicalizează treptat, că e posibil să călătorească și vrem să strângem mai multe informații. Dar nu poți decât să uh, colectezi informații cât mai multe pentru a construi un caz, a instrumenta un caz înainte să ajungi la o concluzie. Și dacă există un lucru important pentru serviciile de securitate este să-și protejeze sursele și metodele. Dacă deschizi ușa și devii complet transparent și explici toate metodele, Asta nu face decât să ucidă aceste servicii. Întotdeauna am fost un pic surprins că trebuie să explicăm totul și să fim transparenți în toate privințele. Dacă trebuie să vă spunem cum va fi folosit PNR-ul și care vor fi criteriile introduse în PNR, atunci uh, oamenii pe care îi urmărim își vor schimba portarea. Deci, um, teroriștii și-au schimbat modul de operare pentru că au aflat mai multe despre modul în care sunt monitorizați. Deci trebuie, și am văzut acest lucru ca urmare a scandalurilor cu scăpările de informații. Uh, Uh, intimitatea este importantă și să știți că eu am redactat uh, carta și articolele 7 și 8. Timp de un an de zile m-am chinuit să găsesc echilibrul potrivit. Statele membre partajează mai multe, ne place sau nu. Și, într-un fel, avem dreptul să construim un cadru mai restrictiv în ceea ce privește protecția datelor, dar dacă e prea restrictiv, uh, acesta nu va funcționa în cadrul UE. Deci trebuie să găsim un cadru adecvat. Sunt de acord că există o lipsă de viziune în ceea ce privește diversele mecanisme de colectare de date. A fost un proces care durează de 15 ani și au existat multe inițiative, iar la un moment dat acestea trebuie să fie mai coordonate și mai bine articulate. Există un fel de lipsă de viziune de ansamblu, sunt de acord cu asta. Și poate asta este o provocare uriașă pentru viitor. Cum putem să asigurăm o mai bună interoperabilitate între toate aceste mecanisme? Ce fel de date ne trebuie? Și tot, repet, cred că trebuie să colectăm date PNR. Chiar dacă în atacurile de la Paris, oamenii au venit, atacatorii au venit cu mașina. Asta nu este un argument. Nu reacționăm doar la ultima bătălie. Încercăm să găsim o cale eficientă. Deci nu este o problemă. Uh, îi răspund lui Gerard Depre. În țara actuală de lucruri, această întrebare nu, nu se pune pentru că suntem constrânși de tratatele existente. Dar tratatul spune, la articolul 4, că securitatea națională este competența exclusivă a statelor membre și la articolul 73 spune că în ciuda articolului 4, nimic nu împiedică statele membre să-și consolideze cooperarea între serviciile de informații. Deci este un apel făcut pe 12 februarie de șefii de state și de guverne care au cerut uh, tuturor serviciilor uh, de informații să uh, coopereze și asta și încearcă să facă. Uh, este deci e mesajul pe care vreau să-l uh, transmit. Este important uh, să se structureze în afara cadrului instituțional uh, al UE, pentru că așa li se permite în cadrul tratatelor să coopereze într-un fel de structură permanentă. Pentru că polițiștii au făcut asta. Au trecut de la cooperare artizanală la cooperare industrială. Au creat Europolul. Același proces este în derulare și în afara cadrului instituțional al UE. Problema va fi să găsim punțile uh, corecte cu structurile tratatelor. Și a spus pe bună dreptate uh, că Europolul ar fi un model bun. Dar uh, cred că dacă am avea o singură agenție, aceasta nu ar fi bine privită de serviciile de informații. Uh, Poate a fost o eroare să spunem Euro, să botezăm agenția Europol, pentru că este o platformă interpares. Ar trebui să existe o singură platformă, într-adevăr, în care, unde să se adune toate informațiile și care să poată fi încrucișate cu celelalte sisteme. Uh, al doilea punct la care vreau să răspund este să nu consultăm SIS-ul de la caz la caz. SIS-ul este o bază de date poliționească, Europol ar trebui să poată avea acces nelimitat. Al, al treilea punct, sunt de acord. Corolarul unui PNR european este obligația sistematică de a folosi SIS. Și aici vin la întrebarea domnului Lopez Aguilar în ceea ce privește jocul arătatului cu degetul. Eu n-am auzit critici din partea Comisiei Libe uh, la adresa Comisiei Libe sau a Parlamentului în Consiliu. Eu am fost primul care a recunoscut că este nevoie să implementăm mai rapid și mai ferm ceea ce s-a decis înainte și miniștrii înșiși au fost de acord că au mai văzut acest gen de concluzii și înainte, și în februarie și înainte. Deci cred că există o recunoaștere colectivă a nevoii ca atunci când se iau decizie la Bruxelles, aceasta să fie și implementată în statele membre. Președinția și cu mine vom încerca să avem aceste conversații dificile în această vineri și să confruntăm ministrii cu adevăruri inconfortabile. Cred că acest lucru trebuie să se întâmple, dar nu am văzut niciun fel de critică la adresa Comisiei Libe. E adevărat că se intră foarte lent în procesul de codecizie uh, în ceea ce privește PNR-ul și asta ca să folosesc un eufemism. Dar dacă nu avem un PNR european, vom avea un PNR național oricum, ceea ce înseamnă că statele naționale consideră că ele sunt uh, uh, utile, dar asta vor fi mai puțin eficiente și mai puțin europene și tocmai de aceea mă bucur că s-a intrat în acest proces de negocieri. În ceea ce privește poziția mea față de această funcție ciudată, Sofie Invelt, a întrebat în numele cui vorbesc. Poziția a fost creată de șefii de state și de guverne, eu n-am fost prezent, dar am încercat să funcționez cât mai eficient cu putință, pentru că este un joc foarte complex, cu mulți jucători și încercăm să fim constructivi. și să avem uh, resurse eficiente. Ideea este să încercăm să construim cu SAE și cu Comisia Europeană cele mai bune servicii, astfel încât să putem mobiliza resursele deja existente și putem construi cu statele membre relațiile de încredere, astfel încât să le pot asculta nevoile și le pot susține. În ceea ce privește Parlamentul, întotdeauna v-am trimis rapoartele mele Poate uneori apar uh, în presă chiar înainte să apuc să vi le trimit. Dar trebuie să fiu onest uh, în uh, această privință. În ceea ce privește prevenția, sunt de acord cu ce s-a spus. E un domeniu nou pentru noi toți. Am tot vorbit despre francezi pentru că francezii au preluat conducerea dar în urmă cu trei ani, guvernul francez nu prea era interesat de măsurile preventive. Acestea erau îngrijorarea mai degrabă a Marii Britanii. Și Marea Britanie a făcut uh, multe greșeli, dar uh, a venit și cu propuneri foarte interesante, ceea ce a influențat agenda UE și a influențat și celelalte state membre, Danemarca, Germania și așa mai departe. Și cred că există un angajament real din partea majorității statelor membre să facă mai multe. Chiar dacă în urmă cu 5 ani nu se știa ce trebuie prevenit și nu uh, și doar organizarea unui summit la New York a fost un progres major. În aceste momente eu încă am puncte de vedere împărțite în ceea ce privește rolul ideologiei. Uh, dacă discuți cu trei experți, nu se vor pune de acord dacă e vorba de o suferință sau o nemulțumire personală, o lipsă de scop în viață, o problemă identitară sau plângeri împotriva lipsei de integrare. Ideologia este un uh, factor, dar la finalul procesului oferă o explicație în alb și negru a comportamentului violent. Dar acestea fiind spuse, sunt în favoarea ideii de a lucra la amândouă. Avem multe de făcut cu internetul. Trebuie să vedem dacă forumul uh, va funcționa. Reabilitarea, uh, imamii, formarea uh, unui personal specializat în detectarea semnelor timpurii de radicalizare. Dar pledoaria mea este să încurajez Comisia să facă mai multe lucruri eh, relevante. Lupta împotriva islamofobiei, educația, gândirea creativă, cultura, folosirea politicilor existente. Pentru că putem face mai multe în programele existente. Și apoi islamul european. Nimeni nu vrea să vorbească despre asta. Sunt 20 de milioane de musulmani în Europa. Numărul va crește. Uh, și trebuie să ajutăm să construiască o religie pe picior de egalitate cu toate celelalte, deschisă, relaxată și compatibilă cu valorile europene, ceea ce ridică problema finanțării externe. Unele state membre au adoptat legislație în această privire, privință. Este o discuție dificilă pe care trebuie să o avem și sper să o putem avea în curând. Există multe alte întrebări legate de Turcia. Doamna Gomez, Turcia este din ce în ce mai angajată în lupta împotriva Daesh. Au plătit uh, prețul, am văzut asta la Suruc și la Ankara și asta e o veste bună pentru noi. Există multe alte subiecte care sunt peste capul meu un pic, dar pe frontul contraterorismului văd progrese semnificative și trebuie să ne angajăm cu ei. Nu trebuie să... Nu putem avea o influență dacă rămânem pe margine. Cu cât ne angajăm mai mult cu ei, cu atât îi atragem de partea noastră și ne creștem securitatea internă. Mulțumesc! Mulțumesc, Ius. Eh, știu că n-ai avut timp să răspunzi la toate întrebările, dar îți mulțumesc că ai încercat să răspunzi la majoritatea lor. Și acum îi dau cuvântul lui Olivier. Ah, îmi pare rău că o să te rog să fii cât mai succint, dar suntem în depășire, fă tot posibilul. Telegrafic, da. Nu o să zic că putem uh, discuta despre improvizație. Este foarte clar că evenimentele de la Paris au accelerat acțiunile noastre și va trebui să lucrăm peste noapte ca să avem ceva pregătit. Am lucrat ca brutari în timpul nopții pentru a avea un produs dimineața. Luptăm împotriva terorismului pe baza, și lupta este pe baza patru piloni, prevenția, protecția, urmărirea și răspunsul lucrăm și uneori informal și inclusiv cu agențiile de securitate și de informații în legătură cu toți acești piloni. Tot ceea ce facem și ceea ce uh, ceea ce facem și ce propunem uh, uh, Uh, răspunde celor patru teste ale legalității, necesității, proporționalității și respectării drepturilor fundamentale. Primii cenzori sunt însăși comisia, uh, în serviciul nostru juridic, care este gardianul uh, mandatului nostru. În ceea ce privește noi implementarea, înțeleg și înțeleg ceea ce spune Comisia, că după ceea ce trecut a trecut uh, perioada de tranziție de 5 ani, Comisia își va lua responsabilitatea de plină în legătură cu încălcările. A, a... Și sunt uh, pe rol câteva acțiuni în acest sens. Comisia este un uh, gardian al tratatului și și acest rol în serios. Vreau să vă ofer câteva exemple profane de neimplementare. Când spunem non-implementare, uh, luăm nota de faptul că s-a făcut o propunere, s-a luat o decizie juridică sau practică, legislativă sau non-legislativă, fără a fi implementată. Acesta, acest lucru se poate întâmpla din diferite motive. Lipsă de voință politică, incompatibilități tehnice, lipsă de resurse, cum spunea Gil, sisteme IT la frontieră învechite, Vă dau două exemple. Europol acum încearcă să conecteze toate cele 28 de state membre ca să avem un sistem de schimb de informații confidențial. Unele state membre însă nici măcar n-au cerut conexiunea. Deci dacă vrei să vorbești despre un schimb de informații într-o manieră protejată, mai întâi uh, conectează-te și te conectezi pe gratis, se ocupă Europol, dar dacă nici măcar nu depui cerere, atunci avem o problemă. În al doilea rând, în ceea ce privește călătorii și, și focal points, avem uh, vreo 5.000 de luptători uh, străini de origine europeană în Siria și Irak, din vreo 20 de mii dintr-o sută de țări. Statele membre Au oferit doar 1500 de nume. Este o diferență uriașă și mă întristează faptul că anumite terțe state, de fapt, ne-au oferit mai multe informații la punctele focare pentru călători. Deci e de, o chestiune de angajament și voință politică. Cu privire la schimbul de informații s-au spus multe și noi cunoaștem limitarea tratatului mai vreau să menționez un aspect interesant. Sunt diferențe importante între uh, servicii de inteligență, uh, forța polițienească și forța judiciară. În ceea ce privește mandatul, tehnica de anchetă și uh, sistemul de supraveghere, precum și obiectivul general. Adunarea de date nu se orientează după aceleași uh, principii ca și activitatea obișnuită de implementare a legii. Este o dificultate care există între statele membre. Gil încerca să reconcilieze aceste lucruri, prezentând Europol ca fiind un hub informațional. Da, e și asta o opțiune, dar, viziu, dar această, această diviziune a muncii există la fel și în statele membre și trebuie să conviețuim cu ea. Probabil că sunt soluții și poate că e posibil să cooperăm pe subiecte uh, ferme, fără un schimb operațional de informații, dar la nivelul nostru, din punct de vedere strategic, noi spunem da. Și de aceea noi uh, luăm legătura cu alte DG-uri și oferim analize de risc. Nu e vorba de colectare de date secrete, ci este vorba de informații obținute în baza mai multor surse și prin mai multe tehnici și prezentăm ceea ce noi considerăm că este riscul pe sector, pe modus operandi, iar uh, autoritatea politică, cea care deține acest risc, decide să ia o acțiune sau nu. Gil am, va menționa ce am făcut cu privire la protecția aviației civile. Ei bine, așa s-a ajuns la schimbări legislative. Deci e posibil în termeni practici, dar Jil spunea că este un proces de learning by doing, înveți uh, prin acțiuni și exact asta facem noi acum dar în funcție de deciziile ce vin din partea unor oameni plătiți mult mai bine decât noi. Cu privire la precursori, CBRN și planuri de acțiune pe explozivi, avem un plan din 2008 pe CBRN, am avut un plan de acțiune și în ceea ce privește explozibili în 2009. Toate acțiunile acestea au fost de fapt implementate. Mă refeream la precursori, de fapt. În programul de lucru pentru 2016 există propunerea de a reveni asupra strategiei pentru CBRN. Am fost la Borșet ieri și am prezidat o reuniune cu privire la uh, substanțe radionucleare, cu uh, bombe improvizate. Am discutat cu experți și vrem să avem practici comune, vrem să avem un schimb de idei în așa fel încât să ne dăm seama unde putem să mai facem, uh, să mai registrăm progres și unde există în continuare lacune, dar și unde avem succes. Cu privire la științele sociale, doamnă, sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru a veni cu un fir contranarativ sau cu un uh, fir narativ alternativ uh, care să fie rostit de o voce credibilă, trebuie să mergem dincolo de crearea de slogane – să înțelegem uh, fenomenele care stau la bază și dacă nu identificăm problema ca atare, nu vom găsi nici soluția ca atare. Nu este vorba de uh, cum uh, iluminăm anumite titluri. Nu. RAN, ca centru de excelență, trebuie acum să treacă de la analiză la celelalte acțiuni pentru că sunt sute de bune practici cu puncte de contact pe pagina de internet. Vreți să știți ce s-a întâmplat la, în Danemarca, în Barcelona? Faceți un click și găsiți acolo project leader-ul și veți obține toate informațiile necesare, în așa fel încât să trecem de la etapa analitică la cea a acțiunilor. Exact asta se întâmplă acum. Cu sprijinul nostru, RAN oferă misiuni în statele membre sunt de sprijin și și în terțele state. Deci nu înțeleg comentariul că lucrurile nu funcționează cum trebuie din ianuarie. Din ce îmi dau eu seama, ultimele sume din contractul precedent au fost cheltuite în septembrie trecut cu ultimul atelier de lucru la Londra. Ce am făcut noi între timp? Am, uh, ale, am urmat procedura de selecție a centrului de excelență RAN, dar fostul contractor a lucrat la capacitate maximă până în septembrie trecut. Dacă le cere datele necesare, vă vor arăta câte reuniuni au avut loc, câte documente au fost elaborate, câte proiecte. Veți obține toate informațiile necesare, vă garantez. Două scurte elemente cu privire la spălarea de bani. Ce lipsește din cea de-a patra directivă? E ușor de spus. Cea de-a patra directivă se bazează pe uh, un temei juridic de piață internă. Ori spălarea de bani este parțial și incoerent incriminată în aproape toate statele membre. Acum avem în vedere asta, nu spun că vom face. E util nu ca un substitut, ci ca o completare la cea de-a patra directivă, să avem o altă directivă cu privire la incriminarea armonizată a spălării de bani în Uniunea Europeană. Spuneam că se întâmplă în mare parte în statele membre, dar eh, sunt câteva lacune în ceea ce privește spălarea neglijentă de bani eh, sau spălarea la nivel individual de bani. Îi liniștesc acum pe vânătorii din Suedia. Eu am dat acest exemplu încercând să spun că cu totul altceva, de fapt inversul. Eh, ne interesează piața neagră a armelor automate sau piața neagră a armelor din armată, din anumite terțe state învecinate cu Uniunea Europeană. Aceasta este problema pe care o avem acum. Dar trebuie să fim uh, proporționali în acțiune, acțiunile noastre. Unele arme de foc sunt uh, interzise cu totul, altele sunt acceptate sau uh, aprobate în baza unei licențe, ceea ce se întâmplă în cazul vânătorilor. Alții au nevoie de, doar de o declarație și alții au accesul liber. Noi acum revizuim uh, întreaga chestiune, așa cum spuneam în introducerea mea, pentru că în spiritul uh, libere circulația bunurilor, noi vrem să însoțim totul și uh, de un uh, de o bună securitate. Nici o grijă așadar uh, pentru vânătorii suedezi. Pentru că există ori înregistrare, ori uh, autorizare a priori. Mulțumesc. Președintele, mulțumim pentru faptul că ați, întreb, ați oferit un răspuns la întrebările specifice ale colegilor. Dragi colegi, ce dezbatere! Suntem în întârziere, dar asta este puțin și din vina mea pentru că am permis uh, deputaților să vorbească mai mult, dar feedback-ul este cu atât mai important pe subiectele acestea complexe, mai ales că avem și uh, negocieri în trialog pe aceste uh, teme și mă gândesc că negociatorii au apreciat faptul că a apărut a fi un schimb de idei, însă iată, v-ați dat seama cât de mult ne pasă de acest subiect. Urma oricum să fie o dezbatere intensă la care toată lumea aproape a participat, ceea ce este foarte bine. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru timpul acordat în această dimineață, apreciem enorm. Iar, dragi colegi, eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, uh, scuze invitațiilor noștri de la următoarele puncte și mulțumesc pentru că ne-ați așteptat. Dragi colegi, dacă reușiți să părăsiți sala în încăpere, în, <laughs> în liniște, mă scuzați, noi vom trece mai departe. Colleagues, as um, our guests, uh... Dragi colegi, până ce invitații noștri vin la prezidiu, voi prezenta următoarele subiecte. Îmi cer scuze celor care au așteptat aceste subiecte, cer scuze pentru această întârziere, mi-asum răspunderea. Avem punctul 22, acordul de cooperare dintre Eurojust și Ucraina și punctul 23, acordul de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru. Aceste subiecte fac obiectul unei dezbateri în comun. Bun venit domnul Michel Konimsk, președinta Eurojust, care va prezenta acțiunea Colegiului Eurojust ca follow-up ale evaluării externe întreprinse uh, despre activitățile Eurojust se va referi poate și la cele două acorduri de cooperare dintre Eurojust și Ucraina și Eurojust și Muntenegru. Comisia Libe e consultată. În a doua parte, Raportorii vor lua cuvântul. Mai întâi vom avea prezentarea raportului doamnei Kaufman. și apoi cealaltă raportoare. Îmi cer scuze și raportoarelor pentru această întârziere. Doamna Kaufman și doamna Grisbeck. Și apoi dau cuvântul membrilor care sunt interesați uh, să intervină. Încă o dată scuze tuturor. Um, first we begin. Începem așadar cu doamna Koninsk. Poate că mai pe scurt decât uh, aveați intenția inițial, ca să poată interveni și raportoarele. Poate că și ele trebuie să plece mai devreme. Trebuie să facem cumva să ne încadrăm. Vă rog frumos, aveți cuvântul și vă mulțumim pentru prezență. Mulțumesc, domnule președinte, estimați membrii raportori ai Parlamentului European. Întotdeauna îmi face o mare plăcere și onoare să vă spun ceea ce facem la Eurojust. Astăzi vă voi prezenta raportul de Young în legătură cu evaluarea externă a Eurojust este vorba de o evaluare externă independentă. Prima imagine, vă rog. Acest exercițiu se repetă la fiecare 5 ani. Deci, este primul exercițiu pe care l-am efectuat Planul de acțiune Eurojust a fost convenit de către colegiu în 24 noiembrie în raportul S. de Young, care este independent, a pus accentul pe trei aspecte, implementarea uh, deciziei Consiliului Eurojust, felul în care Eurojust uh, ajunge la obiectivele sale și în final eficiența Eurojust. Uh, raportul de Young a subliniat lucrurile care merg, merg bine și a subliniat și aspectele unde există marjă de manevră și posibilități de îmbunătățire. Unele din recomandările de măsuri sunt pentru statele membre și Eurojust voi sublinia ceea ce trebuie să facă Eurojust și ceea ce trebuie să facă ceilalți actori. Pentru munca operațională au existat uh, aprecieri general pozitive. Deja s-au înregistrat Uh, progrese cu uh, o cantitate de muncă în creștere, cu toate că resursele noastre au rămas aceleași. Suntem pregătiți să facem mai mult, bineînțeles, cu susținerea potrivită. Recomandările sunt formulate în 8 domenii. Primele în legătură cu continuarea rolului în implementarea deciziei Consiliului din 2008. Bineînțeles, însă există o legătură și cu uh, grupul de lucru Genval. Acest raport a, s-a uh, încheiat raportul în cea de-a șasea rundă de evaluări reciproce și acest raport a fost adoptat în octombrie 2008 Asta este ceea ce trebuie să facă statele membre, legătura între cele două rapoarte. Cred că acest raport uh, este foarte oportun pentru că atât Consiliul cât și Parlamentul European vor avea dezbateri constructive în legătură cu dezvoltarea suplimentară a Eurojust în ceea ce privește tratatul de funcționare a Uniunii Europene. ceea ce au spus evaluatorii externi în legătură cu Eurojust, ceea ce au spus clienții în legătură cu implementarea deciziei și acțiunile Eurojust pe baza acestor recomandări. Primul set de recomandări are legătură cu articolul 12 din Consiliul, decizia Consiliului, coordonarea sistemelor judiciare. În acest sens am luat acțiuni, am uh, lansat în 2008 uh, așa numitele fișe suedeze, uh, care țin de funcționarea ENCS în fiecare state, stat membru sau am avut reuniuni ale corespondenților naționali, reuniune a extranetului Eurojust Fișele sunt actualizate în fiecare an și reflectă starea de implementare a NCS. Organizăm întâlniri cu corespondenții naționale ai Eurojust. Am avut ultima ultima reuniune va avea loc în uh, februarie, februarie 2016 unde se discută cum, felul cum conlucrăm. Am vom avea întâlniri și între Eurojust și între uh, rețeaua juridică europeană și avem și puncte naționale de contact pentru a conștientiza munca Eurojust și pentru a susține interacțiunile, interacțiunile constructive se susține și promovarea implicării membrilor NCS, avem uh, seminarii de marketing în statele membre pentru a le arăta cum se pot utiliza mai bine serviciile. Avem întâlniri regulate ale reprezentanților pentru a avea acest efort de publicizare pentru a um, actualiza și pune în comun informațiile. De asemenea, avem și un punct tehnic. Ne gândim la modalități de acces la sistemul de gestiune de caz al Eurojust. 5 minute mai aveți? Foarte bine, foarte pe scurt. Asta merge împreună cu legăturile sigure. Avem 14 legături sigure cu statele membre și vom continua uh, eforturile pentru a vedea cum putem conecta și alte state membre. Pe acest tabel vedeți că avem uh, și articolul 13, informațiile care trebuie să fie transmise către Eurojust în legătură cu cazurile transfrontaliere. Avem și o modalitate inteligentă de informare Eurojust în legătură cu anchetele și cazurile transfrontaliere și care ar trebui să fie folosite de către Eurojust Articolul 13a ne uh, permite să transmitem informații ulterioare către statele membre dacă informația a fost utilă sau nu. Am adoptat uh, în 2014 o politică generală de tratare a datelor în planificare avem un uh, sistem de feedback anual către statele membre în evaluarea activităților operaționale. Aceasta a fost recomandarea numărul 1 și uh, sistemul de coordonare on-call. Este un sistem care a fost folosit, însă nu excesiv de către statele membre. Suntem disponibili, însă în ceea ce privește sistemul unic de contact, acest uh, sistem a fost uh, utilizat doar ocazional. Sau am avut și activități cum ar fi monitorizare și ascultare în timp real, urmărire de persoane, însă aceste metode nu au fost folosite foarte mult. a doua recomandare, consolidarea planificării strategice prin stabilirea unui număr limitat de priorități, să se mobilizeze resursele în jurul acestor priorități cu un nivel suficient de flexibilitate ca uh, Eurojust să poată răspunde la cererile care vin în ultimul moment. De la începutul acestui an a apărut uh, agenda migrației și păstrăm trei priorități principale, terorismul, uh, traficul de imigranți ilegali și criminalitatea cibernetică. Așadar, punem accentul pe aceste uh, domenii și alocăm resurse acolo unde ele sunt necesare pentru aceste uh, priorități, acolo unde au fost definite și acceptate de către colegiu. Legiuitorul trebuie să stabilească mai clar rolurile fiecărui actor care este rolul și mandatul colegiului, președintelui și directorului executiv. Bineînțeles, nu ne așteptăm să existe o schimbare constantă a modalităților de lucru. Vom avea un comitet executiv, mai multe reguli delegate și toate aceste lucruri sunt în curs și vor fi stabilite în regulamentul care va face parte din munca legislativă. Recomandarea 4 cere Eurojust să își uh, simplifice structurile interne. Avem uh, echipe, grupuri de lucru și grupuri operative și ne-am dorit să avem uh, abordări mai orientate pe proiect, limitate în timp și cu o responsabilitate clară în ceea ce privește resursele. Revenim așadar la recomandarea 2, um, stabilirea priorităților strategice. Recomandarea 5 ca și raportul de Young, eh, trebuie să se menționează că trebuie să se reglementeze practicile de bază de lucru. În momentul de față avem 28 de state membre, 28 de oficii naționale, 28 de mentalități și servicii juridice. Aici este vorba de simplificarea muncii prin adoptarea unor reguli de muncă obligatorii și neobligatorii. vom decide asupra acestui lucru în primul trimestru al anului 2016. În ceea ce privește recomandările anterioare, au fost prevăzute întruniri de luarea deciziilor în legătură cu actualele uh, recomandări. Recomandarea 6 uh, Eurojust trebuie să adopte proceduri simplificate la nivel operațional, un lucru susținut de către administrație. Am lucrat uh, mult pe un manual operațional care va fi gata la sfârșitul acestui an și vom începe cu implementarea acestui manual de operațiuni. Uh, este vorba de diverse fluxuri de muncă, însă este vorba de Europa, de, de un manual european, deci mai mult decât procedurile naționale. Recomandarea 7. Administrația trebuie să continue eforturile de a îmbunătăți gestiunea bazată pe rezultate și pentru a susține mai bine colegiul în responsabilitatea sa de, defini, de a defini și implementa programul de lucru aici este un domeniu în care se va lucra asupra unor indicatori mai adaptați pentru a măsa, măsura rezultatele și un sistem mai coerent de monitorizare în 2016. Știm ceea ce fac uh, angajații noștri în domeniile strategice și trebuie să facem exact același exercițiu uh, în cazul operatorilor naționali. Și recomandarea 8, ultima, uh, să continuăm să jucăm un rol activ în alinierea muncii operaționale cu prioritățile europene în toate activitățile operaționale. Deci, o legătură cu o recomandare anterioară. Mulțumesc, trec direct la raportori aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, äh, Herr... Doamna Kaufmann, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Koning. O prezentare exhaustivă. Äh, ich hatte mir im Vorfeld der heutigen Sitzung în lumina reuniunii din această dimineață ne-am uitat și la evaluarea Ernest și Young și am luat-o la cunoștință. E important să urmărim evoluția Eurojust. Înainte de a mă referi la acordul cu Ucraina, vreau să adres, vă adresez o întrebare. Atât în prezentarea dumneavoastră cât și în uh, prezentarea Ernest Young, ne dăm seama că în continuare există probleme cu statele membre și vă rog frumos să ne descrieți problemele fundamentale. De ce acest schimb de informații în continuare nu merge așa cum ne-am dorit o noi toți și cum ne-am imaginat? Iar cu privire la acordul cu Ucraina, domnule președinte, dat fiind că suntem presați de timp, am de făcut doar câteva scurte observații. E vorba de un acord de cooperare dintre Eurojust și Ucraina în legătură cu lupta împotriva infracțiunilor grave din domeniul criminalității organizate și al terorismului. Acest acord conține prevederi uh, pentru cooperarea operațională dintre Eurojust și Ucraina. E vorba de uh, trimiterea unor ofițeri de legătură din uh, Ucraina în Eurojust, e vorba de schimbul de informații. Mie mi se pare că este foarte important să existe o instanță comună de control la Eurojust în baza articolului 26 și e important de asemenea că această instanță comună de control a constatat că toate deciziile Eurojust pentru acest uh, acord au fost cuprinse în textul final. A fost reglementată și chestiunea pentru protecția datelor, iar Ucraina este membru al acordului din 1981 uh, și Ucraina s-a asigurat de faptul că va exista o independență a autorității pentru protecția datelor, aceasta fiind gestionată de mediator, de ombudsman, iar prin Constituția Ucrainei acesta este independent. Per total, cred că avem în față un acord bun, iar Parlamentul ar trebui să îl voteze. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Natalie Grisbeck, care este raportoare pentru cooperarea între Eurojust și Muntenegru. Mulțumesc, Claude, mulțumesc, doamnă președinte, pentru explicarea obiectivelor uh, Eurojust. Uh, voi fi foarte concisă, cu toate că, în mod normal, avem puțin mai mult timp la dispoziție pentru aceste dosare Aș dori să reamintesc colegilor că în cadrul procedurii Parlamentul este doar consultat, nu în forma unui aviz conform, ci doar uh, este vorba doar de o consultare pro forma, deci nu avem posibilitatea de a aduce amendamente acordurilor. Deci trebuie inevitabil să ne dăm aprobarea acestor acorduri de cooperare. Ați eh, reamintit, doamnă președinte, că Eurojust a evoluat în ultimii ani și reprezintă unul dintre actorii centrali ai cooperării judiciar, judiciare în domeniul penal. Însă, în același timp, se luptă și împotriva criminalității organizate, a existat posibilitatea desfințării organizațiilor uh, criminale și de aceea am văzut că o cooperare eficientă și un răspuns coordonat la nivel european este esențial. De aceea, rolul este esențial, rolul cooperării. După cum ați explicat, după cum am văzut la uh, câteva zile după atentatele uh, groaznice din statul meu. Stimați colegi, sper că cei ale căror familii au fost afectate de către atentatele de la Paris nu au ascultat această dezbatere publică pentru că ar uh, contribui la pierderea credibilității pe care o are Europa în ceea ce privește viitorul. De fapt, viitorul este prezentul și trebuie să ne gândim mai mult la ceea ce poate să facă Europa pentru cetățenii săi Viitorul nu este mâine, ci astăzi și dacă tratatul vedem că nu ne permite să facem anumite lucruri esențiale, atunci să-l modificăm pentru că altfel vom asista la implozia Europei în foarte puțin timp. Știm cu toții că criminalitatea organizată acționează în fiecare zi, asistăm la terorism, frauză, fraudă, corupție, aceste lucruri nu cunosc frontiere. Uh, mafioții, corupții, teroriștii, criminalii nu cunosc frontiere și răspunsul nostru nu uh, trebuie să fie limitat de frontiere. Dacă vrem să rămânem la nivelul cooperării interguvernamentale, trebuie ca aceasta să fie eficientă și sistemele de facilitare a procedurilor să fie uh, cele care să fie prioritare. În ceea ce privește temele din acord, acestea sunt clasice, sunt asemănătoare cu acordurile care au fost deja încheiate, includ aceste prevederi clasice de consolidare a uh, punctelor de contact, a persoanelor de legătură și, după cum a spus și colega mea, foarte pe scurt, nu prezintă probleme speciale uh, Vă invit oricum, colegi, să, stimați colegi, să aprobați acest acord, însă am 3-4 întrebări foarte rapide. În primul rând, puteți să ne definiți, domnule președinte, care sunt motivele pentru care ați prioritizat aceste două state? Este vorba de lupta împotriva criminalității organizate în Balcani sau lupta împotriva pentru că criminalitatea organizată este întotdeauna peste tot. De ce nu ați ales, de exemplu, Kosovo? De ce ați uh, prioritizat aceste state? Așadar, care sunt prioritățile agendei dumneavoastră și care sunt statele care, după părerea Eurojust, sunt prioritare în obiectivele dumneavoastră? A treia întrebare, în raportul de activitate pentru 2013 ați menționat acordul, acordul cu Rusia ca un acord prioritar. Ce s-a întâmplat cu acest acord? A fost pierdut? Se mai lucrează încă la el? Și penultima întrebare, ar fi posibil ca Parlamentul European să fie informat mai constant în legătură cu aceste progrese din domeniile cheie, cu mm, cooperarea polițienească cu alte state și un acord de cooperare Eurojust care nu a intrat în vigoare. Există vreo eficiență a acestor acorduri? Aveți statistici în acest sens? Care este eficiența mm, binecunoscutului procuror de legătură al Eurojust? Funcționează? Este un mecanism vizibil? Duce la efecte? Putem primi mai multe informații? Pentru că noi nu suntem foarte numeroși, însă, în orice caz, vom avea mai multă vizibilitate, vrem mai multă vizibilitate și transparență. Mulțumesc. Sunt doi colegi care doresc să intervină. Domnul Statina, care este raportor din umbră, și doamna Gomez. Domnul Statina. Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare onoare pentru mine să fiu raport din, raportor din umbră pe aceste două rapoarte. În ceea ce privește Ucraina, Ucraina trece prin uh, momente foarte dificile și este extrem de important uh, pentru Ucraina să aibă un partener stabil, pentru că doar așa va putea face progrese și va putea face reforme. Colaborarea mea cu Eurojust este un pas extrem de important atât pentru Ucraina cât și pentru uh, Uniunea Europeană. În ceea ce privește Muntenegrul ca țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, uh, vedem că avem o relație care poate să ușureze, să înlesnească aderarea acestei țări la Uniunea Europeană într-un viitor nu foarte îndepărtat. Mulțumesc foarte mult și pentru că ai fost succint, Ana Gomes. Este o mare plăcere să vă văd aici și aș vrea să vă întreb ceva. Cum faceți față și dacă ați avut succes în încercările dumneavoastră de a convinge statele membre să coopereze atunci când este vorba de cooperare judiciară eficientă, fie că luptăm împotriva terorismului sau a corupției și știm că sunt legate. În Portugalia avem niște procurori care spun oficial că nu au primit cooperare de plină din partea autorităților germane într-un caz de corupție, care implica chiar vânzarea de arme, de fapt vânzarea de submarine. În Germania au existat oameni care au fost uh, condamnați pentru corupție și pentru uh, coruperea, pentru oferirea de mită către oficiali din țara mea și din Grecia. Și deci au existat înțelegeri care s-au făcut în Germania între procurori și acuzați, condamnați, care să îi împiedice pe aceștia din urmă să Uh, you know, this is the case that I've brought to your attention. Ca să-i facă să coopereze pentru a dezvălui cazurile de corupție. Deci, până la urmă, despre ce vorbim? Despre ce vorbește Consiliul în această decizie? Pentru că, în același timp, permitem statele, statelor membre ca în cazuri clare de corupție transnațională să nu coopereze, pur și simplu. This implies a network of payments through uh, uh, secrecy jurisdictions. Există și jurisdicții mai secretoase, dar până la urmă uh, vizează aceleași probleme ca spălarea de bani pentru finanțarea terorismului. Și ar mai fi o ultimă întrebare. Președintele întrerupe, mai avem două subiecte. Da, numai că eu vreau să spun doar atât că sper să fie un acord important pentru noi, pentru a ajuta Ucraina în lupta împotriva corupției, pentru că corupția lor este uh, strâns legată cu uh, încurajarea corupției din sistemul nostru financiar și alte sisteme. Mulțumesc, uh, uh, cer scuze, Michel, cred că ultima dată când ai venit, uh, tot așa am avut probleme cu calendarul, pentru că e ultimul punct uh, uh din această dimineață și uh, n-ai avut timp foarte mult la dispoziție mai ales că a venit după o dezbatere legată de terorism. Deci o să te rog să răspunzi cât mai succint la aceste întrebări, dar uh, următoarea ta apariție în fața comisiei noastre uh, va fi uh, programată într-un mod mai avantajos, îți, îți promit, astfel încât să aveți timp mai mult de vorbire. Dacă ai putea să răspunzi subțin, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă mulțumesc, doamnă Kaufman, sincer, pentru întrebare. With uh, the member states uh, is important. Da, într-adevăr, relația noastră cu statele membre este importantă. Trebuie să avem o rețea, o rețea care este evident uh, extrem de importantă pentru lupta împotriva criminalității organizate și terorismului. Deci o rețea care să învingă celelalte rețele. Articolele 12 și 13 sunt extrem de importante și uh, mai ales uh, vedem acest lucru în lupta împotriva terorismului în ultimii 10 ani, pentru că în 2005, având în vedere o decizie din septembrie 2005 care obliga statele membre să ofere informații Eurojust și prin existența acestui ofițer național pentru terorism, care ținea legătura în mod regulat cu Eurojust, am văzut, uh, cum spuneam, în ultimii ani că avem informațiile necesare pentru a lupta împotriva teroriștilor. Acest uh, lucru a fost transpus în decizia Consiliului din 2008 și se traduce și prin articolul 13. Acum încercăm să avem, uh, să ne concentrăm asupra acestor trei priorități dar, evident, magistrații în multe țări lucrează foarte mult și asta le cerem să facă peste uh, munca lor. Deci trebuie să insiști constant și să revii cu feedback și să ai reuniuni și ceea ce am vrea noi să avem ar fi o rețea specializată cu uh, practicanți uh, care să fie specializați și care uh, să uh, se ocupe tocmai de aceste zone prioritare. Deci facem toți pașii necesari pentru a finaliza această rețea specializată. Și tocmai acesta este motivul, uh, rezonul, motivul de a fi pentru uh, noi. În ceea ce privește acord, proiectul de acord cu Ucraina, într-adevăr, am fost atenți la problemele legate de protecția datelor care vor fi tratate de mediator, ceea ce pare să fie o garanție suficientă și la fel și pentru Muntenegru. Prioritizările recente ca să urmezi linia întrebărilor, se bazează pe experiență. Cu ce țări avem uh, experiență mare? Cu Ucraina am avut experiență timp de 10 ani, am avut 62 de cazuri, 5 reuniuni de coordonare, au participat la echipe comune de investigații uh, și la cazuri uh, foarte importante, Uh, au colaborat cu noi în ceea ce privește frauda cu TVA, contrabanda cu țigări, deci subiecte importante. Și dacă avem un acord de cooperare judiciară, așa cum se întâmplă și cu alte țări, vedem că devin și mai activi. Și astfel răspund și la întrebarea doamnei Grispec. Deci vă mulțumesc pentru încurajarea dumneavoastră, pentru cuvintele de încurajare. Într-adevăr, dacă vrem să fim eficienți în lupta împotriva crimei organizate, trebuie să avem o reacție a sistemului judiciar. Trebuie să se facă justiție, să se facă dreptate în conformitate cu statul de drept. Putem juca un rol uh, ar trebui să fim incluși uh, în, uh, pe agenda migrației, dar asta este o altă dezbatere. V-am spus cam cum organizăm noi prioritățile și în ceea ce privește Muntenegrul, unde dumneavoastră sunteți raportor, Muntenegru face parte din Balcanii Occidentali și am văzut în ultimii ani că există o nevoie clară de eforturi de coordonare tocmai pentru ca Balcanii Occidentali să fie apropiați de Uniunea Europeană. Fac parte din țările candidate și în ceea ce privește Muntenegru nu vedem că acest lucru se reflecte în numărul de cazuri. Am avut doar 10 cazuri, nu au fost implicați în reuniuni de coordonare, dar având în vedere condițiile actuale, trebuie să accelerăm cooperarea cu Balcanii Occidentali pentru a avea o luptă împotriva contrabandei cu imigranți ilegali și a luptătorilor străini. astfel încât să facă schimb de informații operaționale cu noi în urma acestui acord, ceea ce ar fi extrem de important. În ceea ce privește Rusia, avem uh, negocieri în derulare, care încă nu au fost finalizate din cauza problemelor legate de protecția datelor, suntem dispuși să împărtășim cu dumneavoastră, cu toată transparența, toată experiența noastră în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate și terorismului. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Am văzut trimiteri la cele șapte acorduri de cooperare judiciară plus uh, Norvegia și uh, Elveția, uh, avem și chiar prezența magistraților din aceste țări a avut un impact uriaș asupra calității spețelor. În cazul Andres Breivik am coordonat acest caz în 2012 cu ajutorul magistraților din SUA și din Norvegia. Am avut o valoare adăugată și recent am avut un centru de coordonare pentru uh, o rețea de luptă împotriva terorismului pe 12 noiembrie, acolo unde am arestat mai multe persoane în strânsă cooperare cu Elveția, Norvegia și țări UE. Deci, nu putem discuta uh, despre asta pentru că nu putem uh, lăuda suficient aceste, această participare pentru că am văzut uh, cum a crescut calitatea uh, instrumentării cazurilor. Ceea ce vedem în legătură cu Ucraina și Muntenegrul, Ucraina a menționat cazurile pe care le instrumentează, uh, spălarea de bani, corupție. Deci a existat nevoia acestui acord uh, de cooperare judiciară și revin la ultima întrebare a doamnei Gomes. Toți trebuie să convingem statele membre să folosească mai mult uh, furnizorii de servicii. Deci uh, noi exact asta suntem, un furnizor de servicii lucrăm pe baza solicitărilor, dar avem o cale, articolul 85 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care oferă Eurojust mai multe posibilități de a-și asuma inițiativa. Având în vedere îngrijorările recente legate de securitate, poate am putea să ne gândim mai mult la asta, pentru că toate statele membre uh, Uh, sunt uh, entuziaste în uh, încercarea de a obține posibilitățile necesare pentru a avea o luptă accelerată și eficientă pe aceste fronturi. Noi le putem ajuta, suntem orientați către soluții, știm care sunt problemele și suntem formați să reacționăm repede. Deci acțiune-reacțiune, reacție foarte rapidă. Pentru asta am fost înființați, pentru asta luptăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, a fost o concluzie foarte bună în ceea ce privește organizarea și vă mulțumesc că ați fost prezent aici. Îmi pare rău că ați avut un program mai restrâns. Le mulțumesc și raportorilor pentru um, prezentări și colegilor care au participat la această dezbatere. Yeah, Sorry, also the deadline. Ar trebui să menționez că termenul limită de depunere a amendamentelor este 16 decembrie și acestea trebuie depuse doar în limba engleză. Să trecem rapid, pentru că știu că interpreții nu vor depăși programul și vreau să putem discuta ultimele două puncte. Dar văd că Soraya Post nu este prezentă. Dar, Ana, tu o să ții locul. Bun discutăm despre punctul 24a, Întrebarea adresată Comisiei Europene de către Soraya Post și 45 de membri referitoare la implementarea deciziei cadru a JAI pentru combaterea anumitor forme de, și expresii de rasism și xenofobie. Ca urmare a regulii 130, această întrebare a fost pusă pe ordinea de zi a Comisiei Libe pentru un schimb de uh, vederi cu, uh, comes, cu Comisia. Mă scuzați. O să dau uh, întâi cuvântul uh, înlocuitoarei doamnei Post și apoi Comisiei și apoi colegilor interesați. Deci îi dau întâi cuvântul Anei. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, în Uniunea Europeană, vedem foarte bine cum rasismul și xenofobia cresc numărul de uh, crime violente care sunt motivate de acestea două. Deci este o evoluție extrem de periculoasă. Am văzut exemple oribile în ultima vreme și uh, evoluțiile sunt o amenințare gravă la adresa societății noastre democratice. Deci decizia cadru a Comisiei este unul din instrumentele importante care sunt necesare pentru a corija situația. Am citit raportul de anul trecut al Comisiei și reiese că există lacune în ceea ce privește punerea în aplicare a deciziei cadru în multe țări. Notez că um, acest lucru vizează motive rasiste și xenofobe la um, infracțiuni care sunt considerate drept uh, circumstanțe agravante. A existat uh, discuții bilaterale pentru a corija această situație, dar Comisia a dat exact același răspuns la, la întrebarea scrisă ca și în dialogul bilateral. Dar în 2016 vom vedea cum va reacționa Comisia, mai ales pentru a concretiza aplicarea deciziei cadru. Și vom vedea dacă problemele sunt uh, rezolvate sau nu, dar dacă nu, va trebui să lansăm uh, procedurile de infringement mai ales uh, crimele de ură împotriva LGBT. Comisia n-a răspuns la întrebarea cu solicitarea de răspuns scris uh, pe care am pus-o legat de crimele motivate de ură față de identitatea sexuală și Parlamentul a cerut de mai multe ori Comisiei să uh, extindă uh, uh, sfera de aplicare a deciziei cadru și la motivele care împing la comiterea de infracțiuni și de crime. Și poate ar trebui să legiferăm uh, la nivelul uh, european pentru a lupta împotriva acestui, uh, acestui fenomen. Uh, o să rog Comisia, pentru că suntem foarte, foarte presați de timp, să răspundă direct la întrebarea de ce n-a răspuns la întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc deputaților că ne-au uh, prezentat uh, ocazia de a veni cu răspunsurile la această întrebare. Așa cum uh, s-a subliniat de mai multe ori în fața Parlamentului, având în vedere și actuala criza migrației și atacurile teroriste care au lovit Europa, lupta împotriva xenofobiei și rasismului, inclusiv prin Uh, implementarea eficientă a acestei decizii cadru este o prioritate pentru Comisie. Comisia este angajată să asigure o aplicare eficientă a acestui instrument și a spus de mai multe ori că nu va ezita să profite de competențele sale în cadrul tratatului pentru a rezolva problemele de neaplicare. După adoptarea raportului uh, Comisiei în ceea ce privește implementarea acestui uh, instrument din 2008, la care se face referire în întrebare, pentru uh, a ne uita și la finalul perioadei de tranziției, Comisia a început să aibă um, discuții bilaterale cu statele membre, exprimându-și îngrijorările preliminare în ceea ce privește transpunerea deciziei cadru, pentru a solicita clarificările necesare din partea statelor membre. Comisia a observat că de la adoptarea raportului au avut loc progrese importante în anumite state membre care și-au modificat legislația penală pentru a aduce în conformitate cu decizia cadru, dar există în continuare motive de îngrijorare și ținând cont de rezultatul schimburilor bilaterale, Uh, vrem să lansăm în curând procedurile pre-infringement acolo unde este cazul. În același timp, uh, accelerăm măsurile pentru a asigura uh, implementarea eficientă a acestor reguli în teren și, așa cum s-a anunțat în concluziile primului colocviu pentru drepturile fundamentale, care a tratat și problema xenofobiei, rasismului și altor tipuri de intoleranță, care a reunit uh, societatea civilă și instituțiile pentru a stabili uh, modalități de cooperare și pentru a asigura, practic, aplicarea, buna aplicarea acestei uh, legi. În ceea ce privește combaterea discursului de ură, Comisia, în răspunsul său la diverse întrebări parlamentare, a spus că modificarea um, deciziei cadru pentru a uh, include și alte temeiuri nu pare să fie fezabilă din punct de vedere juridic, pentru că nu există temeiul juridic, dar toate activitățile desfășurate de Comisie în statele membre pentru a asigura implementarea legislației naționale, legislației penale naționale, uh, ține cont și de includerea acestor motive suplimentare. Aici vorbim și de identitatea sexuală uh, și orientarea sexuală, pentru că în multe state membre aceste temeiuri sunt deja acoperite de legislația penală împotriva uh, crimelor comise din ură sau a discursului motivat de ură. În contextul noului grup la nivel înalt, uh, în ceea ce privește intoleranța, avem uh, întâlniri tematice, președintele întrerupe. Scopul acestor întrebări este să răspundeți de ce n-ați răspuns la întrebare. Deci nu să intrăm și nu avem uh, timp, pentru că mai avem încă o întrebare și nu avem timp să intrăm în detalii. Deci vrem să ne concentrăm pe acest punct. Vreau să transmiteți Comisiei, i-am scris și vicepreședintelui uh, Timmermans și, Dan, și comisarului Avramopoulos și comisarului Iurova să răspundă la timp la întrebările parlamentare, pentru că avem peste 15 dezbateri pe marginea acestor întrebări din cauza întârzierilor. Deci aș vrea să transmiteți aceste lucruri uh, Comisiei, inclusiv pe acest punct, și o să revin la asta și uh, la următoarea întrebare. Dar când veniți aici, trebuie să răspundeți de ce nu răspundeți la timp în cele șase săptămâni. Au 15 dezbateri din cauza acestor întârzieri. Înțelegem despre ce e vorba, tocmai de aceea am depus această întrebare. Deci nu avem nevoie de o descriere a întrebării. Asta e un punct important pentru noi. Și Vreau să știu dacă doamna Hedi este mulțumită de răspuns puteți uh, răspunde ca să se consemneze în procesul uh, verbal? Ganom, varför? Mulțumesc. Da, de ce? Asta e întrebarea mea. De ce nu ne-a răspuns? Noi nu suntem mulțumiți de răspunsul ăsta. More, I'm going to... Să știți că interpreții mm, ne părăsesc la 12.30 și vreau să spun că nu mai putem tolera această situație. Din cauza întârzierilor comisiei nu mai putem avea, avea dezbateri. Deci e acel termen de șase săptămâni. Trecem acum la întrebarea domnului Corao în ceea ce privește cooperarea judiciară și polițienească. Răspunsul a venit pe 19 noiembrie. Termenul de șase săptămâni din uh, regula 130 cu 5 nefiind respectat. Domnule Corao, foarte pe scurt, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Già februarie 2015 Noi uh, am depus în luna februarie o întrebare cu solicitare de răspuns oral semnată de 20 deputați libe. Am întrebat Comisia când ne va oferi informații în detaliu despre o transpunere corectă și despre implementarea cooperării polițienești. Se vorbește despre asta în tratatul de la Lisabona, acest lucru trebuie să fie obligatoriu deja din 2014. Comisia a spus că e un termen limită pentru 28 mai 2015 pentru ca autoritățile uh, din teritoriu să implementeze uh, normele după aceea trebuia să fie informat Parlamentul. În august am întrebat din nou Comisia ce se întâmplă și care este starea lucrurilor la Comisie. Prerogativele Parlamentului în calitate de colegiuitor și responsabil de chestiuni de jai sunt lucruri care trebuie respectate. Comisia a venit, a venit cu un răspuns foarte, foarte târziu și deloc util, pentru că nu ne-a oferit o listă cu statele membre care nu au finalizat lucrările. Noi nu știm când Comisia își va finaliza evaluarea și noi nu știm nici ce va face cu statele membre care nu respectă directiva. Și nici nu știm când va informa Parlamentul European. Sunt lucruri pe care Comisia ar fi trebuit uh, să le facă, pentru că a fost uh, înștiințată uh, de multă vreme și cel târziu în decembrie anul trecut ar fi trebuit să facă monitorizarea. Ideea cooperării polițienești e privită ca fiind un lucru profan, dar acum iată că e la mare căutare și nu ne mai putem permite nicio întârziere din partea comisiei. Ca membru al comisiei LIBE nu mai permit această așteptare. Toată lumea de la LIBE, inclusiv noastră, domnule președinte, ar trebui să ceară un răspuns în detaliu, nu o chestiune generală, fără niciun fel de uh, detaliu și fără niciun fel de statistici. Atât din partea mea. Mulțumesc. Foarte bine v-ați exprimat în termenii doleanțelor noastre, ă, vă rog frumos să răspundeți la punctele domnului Corao, Comisia. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, mulțumim pentru posibilitatea de a vă prezenta răspunsul la această întrebare, cu scuzele de rigoare pentru întârzierea răspunsului în scris. Achiul, într-adevăr, cuprinde noțiuni importante cu privire la cooperarea polițienească, judiciară și în materie penală. Iar implementarea acestor lucruri este crucială pentru uh, funcționarea sectorului de justiție uh, și securitate. Pe 28 aprilie 2015 s-a adoptat un document care subliniază acest lucru. Toate actele normative uh, cu forță obligatorie trebuie implementate în statele membre, iar Comisia s-a asigurat că doar instrumentele care sunt uh, în vigoare trebuie implementate. În cea de-a doua jumătate a lui 2014 am făcut un exercițiu de analiză în, la pilonul 3 și am identificat instrumente care își epuizaser uh, efectul uh, juridic. Anul trecut, Parlamentul a aprobat uh, un raport în acest sens. E vorba de aprobarea 26 de instrumente. După expirarea perioadei de tranziție, Comisia a început să monitorizeze implementarea uh, cheiului de la fostul pilon 3, iar Comisia a cerut statelor membre să notifice pe cale formală uh, autoritățile relevante cu privire la cum au transpus deciziile Consiliului. Inițial termenul a fost 15 martie, dar după discuțiile cu statele membre, acest termen a fost extins până în 15 mai. Prioritatea pentru Comisie a fost aceea de a încheia lista notificărilor, oferind asistență statelor membre la nevoie. Putem spune acum că unele instrumente nu sunt transpuse pe de-a întregul, dar statele membre în continuare trimit uh, notificări cu privire la măsurile de transpunere naționale, iar pentru Comisie transpunerea totală în statele membre este necesară pentru a completa zona comună a libertății, securității și justiției și pentru a o consolida în fața amenințărilor. Cu privire la o imagine de ansamblu completă, um, Comisia face tot posibilul ca să o obțină, Este un subiect cu atât mai relevant în lumina atacurilor de la Paris, iar uh, acum Comisia depune eforturi suplimentare pentru monitorizare. Cooperarea și schimbul de informații ar trebui să fie lucruri îmbunătățite. Astfel, Comisia a spus că uh, va uh, face uz de prerogativele conferite prin tratat pentru a încuraja implementarea inclusiv prin proceduri de încălcare a obligațiilor față de statele membre. Vom uh, transmite prin diferitele canale de comunicare și raportare toate uh, informațiile Parlamentului și la nevoie vă vom oferi mai multe detalii. Vă mulțumesc. Um, Mr. Cora... Uh, Domnule Corao sau ceilalți, dacă sunt interesați să luați cuvântul, cine mai vrea să intervină? Mai întâi domnul Corao. Domnule președinte, mulțumesc. Iarăși un răspuns destul de general. Am fost ținut în întuneric cu privire la liste concrete, cifre, informații reale. Comisia spune că face ceva, dar cu cine, în ce măsură, în ce calendar și cu ce state membre. Informații de ordin general nu mi se pare acceptabil față de Parlamentul pe care îl avem aici. Deci nu mă satisface răspunsul. Mulțumesc. Foarte pe scurt, domnule Lopez Aguilar, și eu foarte pe scurt, fiindcă știu că nu mai avem timp și știu că nu are niciun rost să batem apa în piuă, dar uh, n-aș vrea ca acest uh, punct să treacă neobservat, pentru că este un lucru de observat și este relevant. Comisia este un uh, organism uriaș, birocrați, tehnocrați, funcționari publici, consilieri, stagiari, dar, în esență, este un organism politic care ar trebui să răspundă în fața acestui Parlament European. A sosit momentul ca noi să scoatem la lumină aceste practici, pentru că practica aceasta de a nu oferi un răspuns sau de a răspunde nimic sau de a veni cu blablauri, fără niciun fel de greutate și argument, este un lucru grav. Respectarea uh, doar la suprafața prerogativelor Parlamentului trebuie să se oprească, iar noi trebuie să fim vocali. Mulțumim, domnule Lopez Aguilar, și mulțumim, domnule Corao, pentru întrebare. O problemă cu care ne confruntăm și care nu se referă neapărat la dumneavoastră, noastră reprezentate aici, comisia, ați venit ca să ne răspundeți, este faptul că există un tipar noi trebuie să uh, ocupăm timp din ordinea asta de zi pentru a reveni mereu și mereu la aceste chestiuni. Nu e vorba de un răspuns general. Da, aveți tot dreptul să fiți uh, general în răspunsul oferit, să fiți evazivi, dar trebuie să fiți evazivi sau generali în calendarul uh, acordat. Altminteri, ordinea noastră de zi este dată peste cap. Pentru că veniți să ne răspundeți în momentul în care avem alte subiecte importante pe ordinea de zi reprezentanții comisiei vin aici și încearcă să răspundă în termeni foarte general la niște întrebări la care ar fi trebuit să ne răspundeți în uh, calendarul alocat. Domnul Lopez uh, spunea că aveți resursele de a ne oferi un răspuns. Unele întrebări cele similare întrebării Anei Head. La comisie e expertiză suficientă pentru a răspunde la timp. Și în ultimul rând vrem un răspuns în scris din partea celor doi comisari și a vicepreședintelui la scrisoarea mea, pentru că noi am întrebat ferm și clar de ce nu avem un răspuns la timp și de ce trebuie să reorganizăm dezbaterile atâtea și atâtea ori. Iată, încă o dată a trebuit să abordăm subiectul pentru că eu chiar nu vreau să se repete la infinit. Nu vreau să tot uh, apară uh, pe ordinea de zi aceleași dezbateri de dragul unui răspuns acordat mult prea târziu din partea Comisiei. Și sunt subiecte importante până la urmă. Vreau frumos să transmiteți mai departe acest mesaj. Mulțumesc celor care au stat și pentru celelalte două subiecte. Și mulțumesc Comisiei. Eh, sorry, any other business? Chestiuni diverse. Nu. Încheiem reuniunea.